Buongiorno. Bună dimineața. Începem ședința Comisiei pentru Drepturile Omului. Dacă nu sunt uh, observații, o să considerăm adoptată ordinea de zi și o să considerăm adoptate și procesele verbale ale reuniunilor din 11 și 12 iulie 2018. Așadar, dacă nu sunt obiecții, trec la punctul 3, comunicările președinției. Întâi de toate, Trebuie să vă spun că în septembrie 2018 am adoptat trei rezoluții de urgență, una pentru Uganda, una privind Myanmar, cazul jurnalistului Sauhu și o a treia rezoluție privind Cambodgia. Tot în septembrie am adoptat o rezoluție cu privire la amenințările la care sunt supuse satele beduinilor și în uh, octombrie, prima plenară, am adoptat o rezoluție de urgență cu privire la deteriorarea mijloacelor de informație în Bielorusia și statele arabe. Ne-am uh, referit la cazul lui Ahmed Monsur și detenția arbitrară, detenția în masă a kazahilor în China și uigurilor. Am uh, ținut uh, Ziua Internațională de Luptă împotriva pedepsei cu moartea, ocazie cu care vreau să amintesc că Uniunea Europeană condamnă și respinge cu fermitate această pedapsă. Am denunțat-o de fiecare dată. În ciuda evoluțiilor pozitive care s-au înregistrat, angajamentul nostru pentru abolirea universală a pedepsei cu moartea trebuie să rămână constant. Și nu pot decât să-mi exprim îngrijorarea pentru faptul că în China sau în Iran, în alte țări, numărul de cazuri în care s-a aplicat pedeapsa cu moartea este foarte mare. În uh, Egipt, în uh, Belarus, la fel. Sunt doar câteva exemple care arată că lupta împotriva pedepsei cu moartea este una complicată și uh, nu o să înceteze curând aceste execuții. Dar această luptă se înscrie în eforturile noastre pentru protecția drepturilor cheie, ale drepturilor fundamentale ale oamenilor, precum um, uh, protecția deținuților, dreptul la un proces echitabil, dreptul minorilor, dreptul uh, familiei de a um, îl întâlni pe cel condamnat la moarte. Vreau să vă amintesc că Uniunea Europeană, Belgia, va găzdui în februarie următorul Congres Mondial împotriva pedepsei cu moartea, iar ceremonia inaugurală se va ține tocmai aici, în Parlamentul European. Consider că va fi ocazie foarte bună pentru a discuta această temă cu toți colegii deputați, miniștri și reprezentanții ai societății civile, dar și cu reprezentanții sectorului privat – care s-au angajat în această problematică. Sper să pot conta pe sprijinul dumneavoastră în ce privește acest eveniment de anvergură globală. Acum, un raport de informare privind misiunile comisiei noastre în Turcia și la Centrul European Interuniversitar – Campusul Global pentru Drepturile Omului de la Veneția. După cum știți, comisia noastră a mers în Turcia 17-19 septembrie. Doamna Șache a prezidat această delegație, a fost însoțită de uh, colegii Post și Carner. În mai 2016 a fost anterioara vizită, între timp situația s-a schimbat radical și cred că merită să ascultăm uh, ce are de spus doamna Șache despre ce a constatat în această vizită. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult că îmi dați uh, prilejul să vă împărtășesc rezultatele delegației noastre în uh, Turcia. A fost un moment important pentru că s-au schimbat foarte multe lucruri de la ultima noastră vizită din 2016 și atunci uh, tot eu am fost cea care a prezidat delegația, deci am putut să compar foarte bine ce s-a schimbat și ce nu. Ne-am concentrat pe cei care militează pentru drepturile omului, cei din societatea civilă, care fac o muncă foarte grea, dificilă pentru a promova drepturile omului fie că vorbim de minorități uh, sexuale, despre refugiați, despre drepturile deținuților sau libertatea presei. Ne-am întâlnit cu o mare diversitate de actori din societatea civilă și cu toții ne-au uh, spus că sunt îngrijorați de atacurile la adresa statului de drept și erodarea drepturilor omului din Turcia. O versiune puțin mai optimistă a venit de la um, organizațiile internaționale care se ocupă de refugiați, copii refugiați și de la alte organizații internaționale din Turcia care spun că problemele sunt mari. În același timp, uh, Turcia face o treabă destul de bună adăpostindu-i pe cei 3,5 milioane de refugiați. Așa că poate că ar fi bine să dăm dovadă și un pic de smerenie, pentru că noi înșine nu suntem în stare să primim uh, mulți refugiați, deși avem o populație mult mai mare. Ne-am întâlnit, bineînțeles, cu ambasadorul, ne-am uh, întâlnit, ca de obicei, cu diferitele partide și facțiuni din Parlamentul uh, turc și am fost primiți de trei miniștri turci, ceea ce e semnificativ în sine, pentru că arată că am fost primiți la nivel înalt Există o modificare a discursului, a retoricii turce. Ei, uh, încă o dată, au vrut să arate că consideră că sunt importante relațiile UE-Turcia. Răspunsul nostru a fost, dacă vreți să reconstruim relația dintre UE și Turcia, uh, să începem nu prin a vorbi despre drepturile omului, despre statul de drept, ci trecând la fapte concrete. Eliberați pe cei care militează pentru drepturile omului. Încercați să reparați uh, mecanismul de garantarea drepturilor omului. Deci noi am arătat că suntem disponibili, dar am transmis că acțiunile sunt uh, mult mai convingătoare decât vorbele. De asemenea, am uh, vizitat câteva proiecte cu finanțare europeană, o școală în special, unde se combate discriminarea între copii. Din păcate și aceasta e o problemă. Tot așa cum vedem și în societatea noastră, refugiații care sunt uh, trimiși la școală, care trebuie să se integreze în societate, au nevoie de asistență. Am vizitat și alte proiecte în care am văzut uh, modul în care refugiații sunt ajutați să își depășească traumele psihologice și să înceapă o nouă viață. Deci asta a fost uh, o sinteză a ceea ce am uh, vorbit, am văzut acolo. Bineînțeles că am militat pentru eliberarea lui Osman Kavala și a celorlalți ca el, cei care sunt deja pe lista Parlamentului European și sperăm să um, urmeze și măsuri concrete, turcii să ne demonstreze că ei iau în serios apelul nostru pentru respectarea drepturilor omului. Mulțumesc, Soraya. Thank you. I have not much to... Mulțumesc, nu am mult de adăugat. Sinteza a fost uh, foarte bună ați aflat cu cine ne-am întâlnit și ce am vorbit. Însă mai am de adăugat că am uh, impresia că homofobia este în creștere în Turcia. Ministrul de interne a um, exprimat o atitudine extrem de homofobă, aș spune. A fost interzisă mișcarea LGBTI, nu li se permite să țină evenimente la Ankara, le-am cerut să renunțe la această interdicție, însă ministrul uh, era un homofob și nici măcar n-a fost uh, loc de discuție. Dar întâlnirile au fost uh, foarte bune. Ce ni s-a spus din partea lor este că noi, Uniunea Europeană, nu îi înțelegem pe ei, nu înțelegem situația dificilă în care se găsesc, pentru că trebuie să lupte împotriva terorismului, să combată împotriva ISIS, um, curzilor, împotriva mișcării lui Gulen și ne-au mai uh, amintit de munca incredibilă pe care o fac uh, pentru ocrotirea refugiaților. Sunt un fel de um, pasnici ai graniței Uniunii Europene. Impresia mea asta a fost însă că vor să se apropie de noi, deoarece se confruntă cu probleme economice, au probleme cu uh, SUA, cu Rusia, de aceea au uh, o oarecare tragere de inimă să se apropie de noi. Dar noi trebuie să rămânem fermi în angajamentul nostru de a-i uh, apăra pe cei care apără drepturile omului și trebuie să insistăm pe nevoia de a garanta statul de drept, de a respecta valorile democratice, și, bineînțeles, valorile pe care le întrupează Uniunea Europeană. Avem multă cale de bătut, dar ușa e deschisă și, cum a spus colega mea, am uh, ales un moment foarte bun de a merge acolo și, și ei ne-au arătat că suntem bineveniți. Dar să nu uităm că noi nu îi înțelegem, nu le înțelegem situația. Mulțumesc! Din păcate, PPE-ul nu a trimis un reprezentant, nu, a trimis ni- nu au trimis nici alte grupuri, doar doi colegi de la Socialiști Democrați și cu mine am, ne-am dus acolo. O delegație modestă, dar, zic eu, s-a descurcat bine. Da, și doamna Șache ne-a prezentat excelent. Deci, o delegație de calitate. Perfect. Eu vă mulțumesc pentru acest uh, raport și Consider că, sigur, trebuie să menținem o presiune constantă în raporturile cu autoritățile turce. Pentru că, da, este important să continuăm lupta împotriva terorismului, dar în unele țări aceasta e folosită ca un pretext pentru a i reprima pe disidenții interni. Deci trebuie să continuăm presiunile. Am mai fost încă o vizită la Centrul European Interuniversitar pentru Drepturile Omului și pentru Democrație în minunatul oraș Veneția. Delegația, alcătuită din cinci membri ai subcomisiei noastre, s-a deplasat la acest centru, iar vizita a avut loc într-o perioadă extrem de oportună, dat fiind că instruirea în materie de drepturile omului este un aspect crucial pe care nu l-am aprofundat suficient, dar cred că ar trebui să apară pe agenda noastră viitoare. Și centrul uh, interuniversitar de la Veneția se transformă într-un campus global integrat. Barbara Lochbiller a condus delegația care a mers acolo și cred că pot să-i dau imediat cuvântul uh, să ne spună ce s-a întâmplat în această misiune. Te rog. Thank you, Chair, and we also... Mulțumesc, domnule președinte. A fost o misiune intensă. Soraya Post uh, a venit uh, din Turcia direct la Veneția și au mai fost încă doi colegi foarte activi de la PP, doamna Cristof Rovol și doamna Sofco și eu. Am avut uh, un program destul de diferit uh, de o misiune obișnuită, pentru că nu ne-am întâlnit într-o capitală, ci ne-am dus să vizităm o instituție. Centrul European pentru Drepturile Omului și Democratizare. Principalul scop a fost să consolidăm cooperarea dintre acest centru european și Parlamentul European, pentru că acest centru este um, un centru foarte bun în materie de cercetare a drepturilor omului. Uh, el devine un uh, campus global, devine un proiect uh, emblematic pentru drepturile omului și are finanțarea Institutului European pentru Drepturile Omului. Am înțeles însă, din ce ne-au spus ei, că se confruntă cu probleme serioase de finanțare, pentru că li s-a redus bugetul. Vrem să știm, uh, am vrut să știm cum o să le afecteze asta activitatea pe viitor. De asemenea, am uh, încercat să înțelegem mai bine care sunt provocările și oportunitățile pentru uh, pregătirea sau pentru educația în domeniul drepturilor omului. Acest uh, centru european are cea mai mare rețea specializată de absolvenți uh, din Europa și cred că de fapt de la nivel global. Evaluarea noastră a fost următoarea. Am uh, învățat cu toții cum funcționează centrul acesta, pentru că are o structură foarte complicată. Profesorii nu sunt uh, titularizați acolo, ei vin de la diferite universități ca să predea acolo. Și um, centrul are deschidere nu doar europeană, ci globală. Am reușit să înțelegem foarte bine ce se întâmplă acolo. Am spus că centrul este într-un proces de transformare pentru a deveni un campus global integrat. Acest proces încă nu s-a finalizat. Dar cu toții din delegație am considerat că este foarte necesar să întărim colaborarea, cooperarea dintre acest centru și Parlamentul European. secretarul general al centrului a fost uh, de acord să uh, scrie un fel de protocol de colaborare, Memorandum of Understanding, lucru pe care președintele nostru, Panzeri, l-a propus în urmă cu ceva vreme. Colegii de la DROA și domnul Stutzman, care și el a făcut parte din delegație, lucrează la redactarea acestui protocol de colaborare și cred că el trebuie finalizat. Sigur, va trebui să o facem împreună. Poate ne putem inspira din uh, documente similare. Este un fel de mm, memorandum care va funcționa la nivel administrativ. Dar cred că înțelegem cu toții că avem nevoie de o altă abordare în ce privește comunicarea și managementul, pentru că în acest uh, document ar trebui să scriem foarte clar uh, ce avem de gând. Cred că ar fi uh, ideal dacă acest centru european ar putea să trimită contribuții și să colaboreze cu centrul, cu departamentul de cercetare al Parlamentului. Putem uh, colabora în ce privește candidații pentru Saharov, putem organiza discuții um, de specialitate sau um, cursuri de formare pentru eurodeputați aici sau acolo. De asemenea, uh, centrul poate să ne ajute când organizăm evenimente aici în Parlament, Ziua Internațională a Democrației, de pildă, sau întâlnirea anuală a ambasadorilor Uniunii Europene. Sper, deci, să reușim și să redactăm un astfel de protocol cât mai curând. Am avut o zi întreagă dedicată discuțiilor cu studenții. A fost uh, foarte bine pentru că colegii noștri au fost foarte activi și am ținut un fel de dezbatere plenară cu studenții pe activitatea Parlamentului în materie de drepturile omului și am avut și câteva ateliere de discuție. În aceste ateliere, studenții au avut ocazia să-și prezinte lucrările, să-și uh, prezinte disertațiile. Deci, în concluzie, există un potențial de colaborare foarte bun uh, între noi și acest uh, centru european interuniversitar pentru că ei pot să ne ofere expertiză, pot face cercetare pentru noi, avem ocazia de a stabili uh, legături cu studenții, um, de a căpăta vizibilitate și de a promova ideea de uh, cursuri de formare în materia drepturilor omului. Mi s-a spus că pe 7 noiembrie acest campus global pentru drepturile omului va ține o întâlnire, o un eveniment dimineața cu tema De ce este importantă educația pe tema drepturilor omului. Se va ține chiar aici, în acest parlament, de fapt. La etajul 1, în aripa E. Și cine dorește poate să își um, prezinte discursul S-a hotărât uh, ieri la biroul extins că Sub comisia noastră poate să țină o audiere uh, pe tema drepturilor omului și uh, putem să invităm și pe ei. Am uh, discutat mult cu personalul care lucrează acolo, cu profesorii, de fapt. Ei ne-au spus că trebuie să venim cu o schimbare de abordare, modul în care acordăm finanțare și uh, sper că acest mesaj a fost uh, auzit și să putem face schimbări. Pentru că acolo există o mare bogăție de, uh, de cunoștințe, multă expertiză și la profesori și la studenți, la absolvenți. Nu putem permite ca într-o lume în care drepturile omului sunt amenințate o astfel de instituție să fie extrem de limitată financiar încât să nici nu-și mai poată desfășura activitatea. Deci, da, înțeleg că și ei trebuie să accepte anumite reduceri de buget și poate să-și ajusteze unele programe, dar să nu mergem atât de departe încât ei să nu-și mai poată continua activitatea care e atât de relevantă detaliatul. Vă mulțumim pentru această prezentare atât de amănunțită, doamna Șache. Mulțumesc, Barbara. Am ascultat cu mare atenție prezentarea ta și aș avea câteva întrebări. Ca să fiu sincer, a fost pentru prima oară în viața mea când am auzit despre acest program și consideram o persoană activă în domeniul drepturilor omului, deci chiar m-a surprins. Și cred că e și ocazia să facem o reflexie critică. Da, îți dau dreptate când spui cât de importante sunt drepturile omului și că trebuie să combatem uh, reducerile bugetare atunci când acestea sunt uh, nedrepte. Însă, um, te-am auzit vorbind despre modul în care e organizată universitatea. Asta eu mă întreb, asta e rolul nostru și cum putem compara această instituție cu alte instituții um, de nivel înalt foarte bune din Uniunea Europeană. De ce ar trebui să alegem această, această instituție, să ne bazăm pe ei pentru formare și programe? Există universități care au o reputație mult mai uh, consolidată în domeniu. Nu ne apropiem cumva prea mult? E cam nesănătoasă această apropiere, din punctul meu de vedere. De ce? ne apropiem atât de mult. I-am finanțat sau, nu știu, poate că acum ar trebui să ne dăm seama că a fost o idee minunată, însă că lucrurile ar fi trebuit să se deruleze altfel. Nu e rolul nostru al Parlamentului European să le creionăm uh, modul de desfășurare a activităților. Nu știu, niciodată nu am auzit ca Parlamentul să se implice atât de, uh, de aproape cu um, o instituție academică, deși, bineînțeles, și pentru mine drepturile omului sunt extrem de importante. Mai dorește cineva să intervină? doamna Soraya Post. Nu am uh, nimic de adăugat mm, la prezentarea făcută de doamna Lochbiller. Confirm și um, sprijin fiecare cuvânt pe care l-ați spus și cred că e important să-i sprijinim. Fac o muncă importantă, însă nu prea sunt bun la autopromovare. Și asta trebuie să se modifice. De asemenea, ei au încercat să găsească și alte surse de finanțare și după reuniunea noastră cu noi și-au dat seama că trebuie să facă eforturi mult mai mari în această direcție. Și Marice îți dau dreptate, nici eu nu auzisem de ei, însă am fost acolo la fața locului, i-am cunoscut și cred că ceea ce fac ei e foarte important chiar au uh, o perspectivă internațională, mondială în ceea ce privește drepturile omului. Ne-am întâlnit cu studenți, cu avocați și sunt persoane foarte implicate și mulți din studenții de acolo ajung în posturi de răspundere, ajung să fie ulterior miniștri și așa mai departe, deci chiar pot avea o influență. Dar, într-adevăr, sunt de acord că ar trebui să aibă mai multă vizibilitate, să știm ce beneficii ar putea fi, nu doar pentru Parlament, ci pentru întreaga societate. Și de aceea sprijin foarte mult um, această idee. Barbara, vrei să răspunzi colegilor? De ce am mers acolo? Am fost abordat deoarece deja anul trecut din cauza reducerilor bugetare, ni s-a, ne-au spus clar că nu își pot menține activitatea. Deci astfel ne-au abordat. Și ne-am uitat să vedem ce posibilități există. A fost o ocazie bună. Bineînțeles că nu e sarcina noastră să facem recomandări concrete în legătură cu o mai bună strângere de fonduri, însă e esențial să vedem cum proiectele de drepturi ale omului mm, finanțate a, ar putea să ne ajute mai bine în munca noastră a Parlamentului. Mergând uh, la ei, am aflat, de pildă, că în urmă cu 5 sau 8 ani în urmă, Parlamentul a hotărât să nu se mai bazeze pe acest uh, institut pentru a face apel la experți. Au apelat, în schimb, la un instrument, la un uh, institut uh, asemănător din Florența. De-a lungul anilor, însă, cei de la Veneția au reușit să închege acest grup de persoane care lucrează în administrații publice, în guverne, în diferite uh, entități statale din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene. Deci e o rețea foarte bună de persoane bine instruite în ceea ce privește drepturile omului. E o rețea absolvenților. În fine, noi nu suntem absolvenți. Dacă însă, de exemplu, te duci într-un oraș în străinătate și vrei să iei legătura cu cineva, poți contacta foarte ușor această rețea absolvenților. Deci ei au făcut această muncă de 15 ani, s-au făcut deja foarte multe eforturi și ar fi păcat să se piardă toate acestea. Dar e clar că există și um, modalități de îmbunătățire a activităților. Acum, referitor la aceste reduceri bugetare, acestea pot fi gestionate pe perioadă de 2-3 ani. Asta nu înseamnă că își vor uh, opri activitatea. Uh, Dar și pentru noi e foarte important. Bursierii Saharov ar trebui să meargă, important că pot să meargă acolo și să beneficieze de acea formare. Oricum, acum, referitor la sprijinul pe care îl putem primi din partea Parlamentului European, nu e așa ușor, e complicat, însă le putem cere, de exemplu, contribuția pentru rezoluție, le putem uh, comanda studii, uh, Uh, care să ne fie utile și astfel le oferim mai multă vizibilitate. Președintele, dacă am înțeles bine, vom uh, elabora acest memorandum de înțelegere pentru a avea un adevărat parteneriat cu Institutul de la Veneția. Însă, așa cum spunea doamna Șache, asta nu înseamnă că nu ar trebui să ne lărgim orizontul uh, și față de alte institute asemănătoare. Acum, înainte de a trece la următorul punct de pe ordine zi, raportul anual, aș vrea să vă dau câteva informații. Cu siguranță că ați urmărit cazul lui Jamal Khashoggi, un jurnalist din Arabia Saudită care a intrat în consulatul saudit din Istanbul și care nu mai a ieșit de acolo, sau dacă a ieșit, a ieșit cine știe în ce valiză. Acest uh, jurnalist mersese în Turcia deoarece vrea să se căsătorească cu logodnica lui. A ce zici. Eu vă spun că probabil logodnica acestui jurnalist va veni la Bruxelles în următoarele zile. Eu mă voi întâlni cu dumneai ei voi vedea ce inițiative putem lua pentru a, face, pentru a se face lumină în legătură cu ceea ce i s-a întâmplat acestui jurnalist uh, saudit. Deci sunt niște informații pe care țineam să, le, să vi le împărtășesc. Deci e ceva ce se va întâmpla în următoarele zile. Acestea fiind spuse, trecem acum la raportul anual cu privire la drepturile omului și democrație. Raportorul nostru este domnul Austrevicius, avem 391 de amendamente traduse în toate limbile. Data votului în Comisia AFET e, va fi pe 12 noiembrie. Și fără să mai uh, pierd timp, îi voi da cuvântul acum domnului Austrevicius, după care, bineînțeles, vor interveni și raportorii din umbră care sunt prezenți în această dimineață. Vă rog, domnule Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor. E o plăcere să vă pot spune că redactarea acestui raport anual cu privire la situația drepturilor omului și a democrației în lume pe anul 2017 se desfășoară bine. Le mulțumesc tuturor colegilor care au înaintat uh, numeroasele amendamente la raport am făcut, ați făcut cu toții o treabă foarte bună și contribuția dumneavoastră este foarte utilă pentru a ajunge la un acord uh, definitiv. Aveți dreptate, domnule președinte. Am primit în total 391 amendamente. Nu știu dacă sunt mai multe sau mai puține față de ații anteriori, însă, oricum, asta e o dovadă a interesului pe care uh, îl aveți față de acest subiect. Și apreciez, de altfel, implicarea atât de activă a colegilor. Și eu am înaintat câteva amendamente privitoare la viitorul activității Comisiei DROA și referitoare la alte chestiuni abordate la primul schimb de vederi pe marginea proiectului de text. Eu am încercat să includ cât mai multe din amendamentele dumneavoastră, dragi colegi, în amendamentele de compromis. Am făcut-o în măsura posibilului. Poate că nu am respectat formularea exactă, dar sensul, înțelesul am încercat să-l preiau. Am pregătit peste 40 de amendamente de compromis și sper ca acesta să fie un punct de pornire foarte solid pentru viitoarele negocieri. La ale referitoare la următoarele subiecte vom avea amendamente de compromis. Deci subiecte pe care vreau să le subliniez. În primul rând, responsabilitățile, responsabilitatea statelor. Militanții pentru drepturile omului și societatea civilă, ONU, Consiliul de Drepturile Omului de la ONU, reprezentantul special, rolul raportului anual DROA, eficiența acțiunilor comunitare, dialogul mm, cu privire la drepturile omului, un spațiu din ce în ce mai redus pentru societatea civilă, libertatea presei, libertatea uh, religioasă, pedapsa cu moartea, genocidul și Tribunal Penal Internațional, dreptul uh, internațional umanitar, combaterea corupției, genocidul, exportul de arme, discriminarea. Am primit asemenea foarte multe amendamente la alineatele în care se vorbește despre migrație, copii, companii, mediul afaceri și drepturile omului, uh, persoane LGBT, uh, avem, vom sugera noi articole în legătură cu următoarele subiecte. Vecinătatea Uniunii, drepturile femeilor, comerțul, persoanele cu handicap, castele, persoanele indigene și schimbarea climatică. Și un nou considerent uh, cu privire la societatea civilă. Am primit de asemenea alte amendamente referitoare la alte subiecte, amendamente care conțin trimiteri la anumite țări. Inițial am încercat să evităm cât mai mult cu putință astfel de trimiteri directe. Deci va trebui să discutăm oricum despre toate acestea la negocierile cu privire la amendamentele de compromis. Eu uh, nu voi face trimiteri exacte în anexele din acest raport anual. Acolo vom avea foarte multe trimiteri la urgentele noastre, la rezoluțiile noastre. Uh, sau la dezbaterile din plenar, acolo vom putea face trimiteri exacte, vom putea corecta anumite situații referitoare la numele anumitor țări sau regiuni, însă nu vreau să apară asta în textul raportului anual. Deoarece am avut un acord din capul locului în legătură cu acest lucru. Acum, referitor la amendamentele de compromis. Reuniunea raportorilor din umbră va avea loc pe 16 octombrie, la 3 după amiază, și votul de la FED va fi pe 12 noiembrie la Strasburg. Sper că vom avea suficient timp astfel pentru a ajunge la o înțelegere în timpul reuniunilor dintre raportorii din umbră. Nu știu de câte ori va fi nevoie să ne întâlnim, însă sper să avem un schimb de vederi cât mai eficient. Deci aceste schimburi vor începe pe 16 octombrie. Oricum, eu aștept cu nerăbdare să colaborez cu toți raportorii din umbră și cu toți cei care au prezentat amendamente și cu mare plăcere vă voi răspunde la orice întrebări pe care le-ați putea avea deocamdată. Îmi mulțumesc! Mulțumim, Petras! Încep acum intervențiile raportorilor din umbră. Domnul Prede este primul care ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Încă o dată țin să-i mulțumesc colegului nostru Austrevicius, care după două rapoarte pregătite de grupul socialist și două pregătite de PPE, uh, vine cu un raport din perspectivă liberală. Asta e mandatul 2014-2019, pe scurt. Și țin de asemenea să le mulțumesc colegilor pentru interesul arătat față de acest raport redactat de un coleg liberal. E un raport strategic din punct de vedere al contribuției Parlamentului European la politica Uniunii în uh, ceea ce privește drepturile omului. Acum aș vrea să prezint câteva din amendamentele pe care le-am înaintat eu. Prima observație pe care aș vrea să o fac e următoarea. Bineînțeles că raportorul are dreptate când oferă un loc central acestui mainstreaming al politicilor de drepturi ale omului, însă cred că e la fel de important să consolidăm punerea în aplicare a politicilor pentru a încerca să îmbunătățim uh, modul de funcționare a instrumentelor de care dispunem uh, în prezent. Și aici am făcut eu amendamente cu privire la reprezentatul special cu privire la drepturile omului, amendamente cu privire la dialogul pe acest subiect sau uh, cu privire la orientările în ceea ce privește libertatea mm, religioasă. Deci prin amendamentele mele 265 și 308 am vrut să subliniez cât de important e să continuăm munca cu privire la drepturile copiilor. Vorbeam despre eventuala a UE la Convenția ONU cu privire la acest subiect. Însă ideea era de asemenea să ne intensificăm eforturile uh, cu privire la drepturile persoanelor cu handicap. M-am concentrat de asemenea și pe uh, prevenirea genocidului și a crimelor împotriva umanității. Și în conitatea raportului adoptat anul trecut, am subliniat uh, cât de important e ca la nivel internațional să se țină mult mai bine cont de rolul uh, actorilor uh, nestatali. Amendamentul 188. De asemenea, vorbesc despre instrumentele care ne-ar permite să împiedicăm astfel de tragedii, genocid și crime împotriva umanității. Aici avem amendamentul 205. Și un ultim aspect pe care vreau să-l menționez astăzi, democrația. Încă o dată, democrația a fost lăsată cumva la o parte. Vă reamintesc că raportul, titlul raportului uh, face referire la democrație și la drepturile omului. De aceea cred eu că e important să ne concentrăm mai mult pe aspecte cum ar fi sprijinirea reformelor politice în țările uh, care vor adera la UE sau țările din vecinătatea Uniunii Europene. De asemenea, trebuie să ținem cont de, reform, de sprijinul nostru față de reforma justiției în mai multe țări sau de misiunile noastre de observare a alegerilor. Și aici am amendamentele 226, 227, 228, 326. Să nu uităm de asemenea legătura foarte strânsă dintre drepturile omului și democrație. Am spus asta de foarte multe ori. Nu avem cum să concepem respectarea drepturilor omului în afara uh, cadrului democratic. Deci democrația e regimul care asigură respectarea drepturilor omului și trebuie văzut cum putem consolida în țările din vecinătatea Uniunii Europene uh, democrația. Bineînțeles că noi, cei din PPE, suntem dispuși să colaborăm cu colegii de la celelalte grupuri politice. Sper că vom avea și anul acesta un acord, așa cum am avut și în anii anteriori, în legătură cu fondul acestui raport. Din nefericire, săptămâna viitoare nu voi putea veni la reuniunea raportorilor din umbră, deoarece uh, voi fi observator șef la alegerile prezidențiale din Madagascar, deci va trebui să merg acolo, însă grupul nostru va fi reprezentat la nivel tehnic. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Asis, mulțumesc, domnule președinte! Eu voi vorbi în numele doamnei Liliana Rodriguez, colega noastră, care din păcate nu este aici, fiind la Lisabona, unde participă la o discuție cu privire la egalitatea între sexe în mijloacele de comunicare sociale. Deci dumnea ei fiind absentă, mi-a cerut să citesc textul. Socialiștii au prezentat o serie de amendamente la acest raport cu privire la drepturile omului pentru a nu ne îndepărta neapărat de poziția uh, raportorului, ci pentru a clarifica și aprofunda anumite aspecte. În primul rând, fondurile pe care UE și statele membre trebuie să le aloce pentru participarea societății civile și pentru a sprijini apărarea drepturilor omului. În ceea ce privește acest sprijin, trebuie folosit instrumentul european pentru democrație în următorul CFM, de asemenea, trebuie să existe o acompaniere a evaluării sistematice a modului în care uh, Uniunea Europeană uh, în modul în care aceste fonduri își ating obiectivele. De asemenea, există o anexă specifică cu privire la femei și la apărarea drepturilor omului. Coordonarea imediată a tuturor documentelor, intensificarea um, monitorizării pentru a îi ajuta într-adevăr pe acești activiști. Acum, migranții trebuie să aibă căi sigure și legale de acces. Obligațiile UE trebuie respectate. Acum, integrarea romilor în toate politicile interne și în dimensiunea externă, aplicarea condiționalității în ceea ce privește drepturile omului, integrarea drepturilor omului în diferitele politici pe care le face Comisia. Și asta trebuie să ducă la evaluări ex ante, Uh, în ceea ce privește planurile comerciale. Acum, drepturile omului, ale copilului, trebuie ocrotite, trebuie combătute violențele sexuale, de gen și trebuie asigurate toate măsurile pentru a proteja femeile. Datele trebuie uh, culese în mod dezagregat în toate sectoarele. Trebuie să avem într-adevăr posibilitatea de a îmbunătăți traiul femeilor și pentru a combate impactul negativ. E nevoie de politici paritare pentru a bunătăți situația la nivel etnic, lingvistic, trebuie protejate și populațiile indigene, trebuie respectate drepturile fundamentale, e nevoie de mijloace de comunicare independente și să recunoaștem faptul că schimbarea climatică e una din cauzele majore ale migrației forțate. Acum, suspendarea externalizării frontierelor europene și penalizarea asistenței umanitare trebuie garantată cooperarea cu țările terțe. Însă e nevoie și de evaluări uh, clare în ceea ce privește riscurile la care sunt supuse libertățile fundamentale și drepturile omului. Oricum, sunt uh, sigură că va trebui să lucrăm împreună, să colaborăm și uh, vom ajunge la un bun rezultat. Domnule Asis, vă rog să vă puneți căștile. <laughs> Ai letto troppo veloce. Ați citit mult prea rapid și dumneavoastră ar trebui să mergeți la Lisabona. Barbara. Mulțumesc. La acest raport ne vom limita doar la câteva amendamente. Voi prezentat doar câteva acum. Am înaintat câteva amendamente referitoare la elemente care, după părerea noastră, lipsesc în raport, cum ar fi dronele armate, situația celor care apără drepturile uh, indigenilor și ale celor care dețin pământuri, asta în contextul în care marile corporații uh, acaparează terenurile. Acum, situația activiștilor pentru drepturile omului, le cerem instituțiilor să adopte o anexă la orientările UE cu privire la aceștia și să țină cont de un sprijin specific față de femeile care militează pentru drepturile omului. Mă mir că nu avem o astfel de anexă, însă niciodată nu-i prea târziu. Un alt amendament. Pentru nou aliniat legat de încălcările legate de propriile programe, proiecte finanțate de în țările terțe. Să combinăm asta cu, unde, cu o solicitare de a crea un mecanism de plângeri pentru indivizi și grupuri. De asemenea, cu raportorul am co înaintat un raportor pentru a lansa un task force intern în prima jumătate a anului 2019 pentru a promova drepturile omului în delegațiile Uniunii Europene. O astfel de revizuire ar uh, urma să facă recomandări în urma activității din 2014-2019 pentru uh, următorul mandat. Un alt domeniu, alte domenii de interes la care am înaintat amendamente sau la care vrem să se extindă actualele alineate. CFM, și nevoia de a avea în continuare instrumentul de apărare a drepturilor omului ca instrument de sine stătător. De asemenea, modificarea alineatului cu privire la înaltul comisar pentru drepturile omului și procedurile speciale, un alineat pe care l-am extins cu privire la Tribunalul Penal Internațional. Vorbim de oferirea de sprijin diplomatic uh, și financiar uh, curții și să promovăm universalitatea statutului acestei instituții, acum traficul de ființe umane, terorismului, drepturile omului și, în ultimul rând, migrația. Aici cerem o respectare strictă a drepturilor omului, dreptului internațional al refugiaților și a dreptului maritim internațional. De asemenea, reamintim că există obligația de a salva uh, pe mare uh, în conformitate cu dreptul uh, internațional maritim. Aștept luna cu raportorul din umbră și văd că deja avem multe amendamente care practic se referă la același lucru. Vă mulțumim. Acum uh, dau cuvântul doamnei Luiza Rager, reprezentanta SIAE, șef de divizie Drepturile Omului. Și vă dau cuvântul, însă înainte aș vrea să mă plâng de un lucru, și anume proiectul de raport anual despre care discutăm noi astăzi e răspunsul Parlamentului la raportul anual al Consiliului. Deci nu e neapărat doar o evaluare a modului în care a fost pus în aplicare planul de acțiune cu privire la drepturile omului. Acest plan acoperă perioada 2015-2019 și în curând va fi nevoie de un nou plan. Și am vrea să știm ce puteți să ne spuneți în legătură cu calendarul pentru următorul plan de acțiune și ce modalități va avea Parlamentul și societatea civilă pentru a contribui la definirea acestui plan? Aveți cuvântul, stimată doamnă. La ringrazio, eh, questa è la mia prima eh, riunione eh, con voi, quindi sono molto lieta di essere qui con voi. Mulțumesc, este prima ședință la care particip și mă bucur foarte mult să mă eh, aflu aici în această sală a Parlamentului. Trec la engleză. Uh, on, uh... Salut acest uh, raport prezentat astăzi. Necesită o dezbatere și o analiză despre situația în Europa și așa cum spunea domnul președinte, se bazează pe raportul primit <clears throat> din partea Consiliului. Raportul a fost depus la timp anul trecut și s-a cerut ca și acest raport să fie depus la timp. Am început procesul, pot să vă spun, și deci vom uh, respecta calendarul stabilit. Ca și cel de anul trecut și noul raport va avea niște domenii tematice cu exemple specifice de țară. În ceea ce privește conținutul, suntem de acord cu evaluarea făcută cu privire la situația drepturilor omului în 2017 și pe toate subiectele menționate. Vom continua să fim un uh, lider în protecția drepturilor omului, să promovăm drepturile omului și în uh, dialogurile bilaterale și trilaterale Vom folosi toate instrumentele care ne stau la dispoziție. În uh, raport recunoaștem o serie de inițiative care au fost întreprinse și salutăm faptul că inițiativa Spotlight de eliminare a violenței împotriva femeilor a fost recunoscută ca atare. De asemenea, alte proiecte lansate în domeniu, Alianța pentru un comerț liber de tortură. Sunt uh, inițiative pe care vom continua să construim în următorii ani. Câteva aspecte specifice pe dialogul drepturilor omului, principalul instrument pentru promovarea valorilor de drepturile omului. Ați arătat faptul că trebuie să sporim eficacitatea, am notat acest punct și îl voi uh, transmite uh, acasă. Ați vorbit de faptul că astfel de cursuri de formare ar trebui oferite delegațiilor noastre. E un lucru care se întâmplă continuu. Facem acest lucru și ne bazăm pe ajutorul colegilor de la fața locului pentru a promova aceste politici. În ceea ce privește planul de acțiune, întrebarea specifică pe care mi-ați adresat-o, ne aflăm în ultima parte a planului de acțiune 2015-2019, mai avem vreo 15 luni, vom încerca să implementăm prioritățile rămase în planul de acțiune. Am lansat procesul de revizuire, așa cum știți, în 2017 am avut revizuirea de la jumătatea mandatului și pe această bază vom uh, analiza prioritățile pentru viitorul plan de acțiune. O primă discuție va avea loc la forumul ONG-urilor organizat împreună cu Parlamentul din 20 până 22 noiembrie. Înainte de aceasta, mai există studii din partea Amnesty International și altor organizații, studii care se vor regăsi în uh, discuțiile pe care le vom avea cu ONG-urile. Așadar, Procesul a început, nu avem încă documentele puse la dispoziție, dar vom lucra în transparență, vă asigur, și în strânsă legătură cu organizațiile interesate. Vă mulțumesc. Observații? Vă mulțumim pentru aceste observații, Soraya. Thank you, Mr. Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Petras, pentru munca depusă. E bun. E un raport condus de ALDE, e bine. Am depus și eu o serie de amendamente vorbind de protecția drepturilor omului, dar și a minorităților. Cred că e un alt aspect foarte important. În special în această perioadă în care la nivel global uh, spațiul pentru societatea civilă scade sau e periclitat. Cred că e important acest lucru și mai mult decât atât am văzut și această, această amenințare la drepturile reproductive, deci așadar multe subiecte importante. Am uh, depus un amendament creând cerând uh, crearea unui reprezentant european pe problemele romilor și cred că ar fi timpul să începem uh, această discuție. În rest sunt de acord, uh, susțin textul și cred că suntem cu toții de acord despre ceea ce trebuie făcut și ce e de făcut pentru a rămâne democrații puternice. Mulțumesc! Mulțumesc, Bashir. În primul rând îmi cer scuze pentru întârziere. Dacă nu vă supărați, aș aștepta să văd ce spune lumea și apoi să fac și eu observațiile mele. Păi mă îndoiesc că mai pot să auzi ceva pentru că aproape că am terminat cu această dezbatere. Dziękuję <clears throat> panie przewodniczący. Najważniejszy raport naszej podkomisji doroczny. Mulțumesc. Este raportul cel mai important al comisiei noastre, raportul anual privind drepturile omului și libertățile civile. Și sigur că este un raport la scară sau un raport uh, cu dimensiune internațională. Aceasta e dimensiunea primordială, lucru care a fost uh, subliniat uh, chiar de autorul acestui proiect de raport. Și vreau să îi mulțumesc pentru munca pe care a făcut-o. Cred că trebuie să continuăm să insistăm pe faptul că problema drepturilor omului trebuie inclusă, trebuie integrată în toate politicile noastre, lucru care poate este dificil de realizat. Dar acesta trebuie să rămână obiectivul nostru. Totodată trebuie să punem în aplicare concluziile rapoartelor anuale. Pentru că uneori uh, avem uh, impresia că apelurile noastre nu sunt ascultate. Totuși, am uh, văzut că, de fapt, acest instrument este unul eficace. Se discută despre comerț, despre cooperarea reciprocă, despre politica de dezvoltare și, în paralel, vorbim și despre drepturile omului. Așadar, putem uh, constata că acesta e un instrument uh, eficace care aduce oarecare ordine în aceste țări cu care avem adesea relații extrem de privilegiate. În al doilea rând, vreau să mă refer la mm, entitățile nestatale. Să vedem uh, doar ce se întâmplă în Orientul apropiat. Scara amploarea încălcării drepturilor omului este atât de mare încât în 2016 Parlamentul European, al doilea din lume, aș spune eu, ca importanță după Senatul uh, American, a tras concluzia că acolo se petrec crime împotriva umanității. Trebuie să susținem Tribunalul Penal Internațional să își continue munca de investigare, de judecarea acestor încălcări. Problemele se înrăutățesc în lume și uh, vedem uh, exodul de populații. Copiii sunt cei care suferă cel mai tare. Ei sunt victimele cele mai vulnerabile ale acestor încălcări. De aceea, mă bucur să văd că în acest raport drepturile copiilor uh, sunt uh, tratate ca o prioritate. Domnul Preda a spus că ar trebui să începem să ne gândim la ideea că Uniunea Europeană este și un semnatar al convențiilor. Con la signora Mitkova. la... Mulțumesc, doamna Milcova. Dove? No, el... Unde e? Păi, a cerut cuvântul și a plecat. Mă rog. Am eu un comentariu de făcut. Ba nu, nu, nu, e aici. Dar nu vorbește. Mulțumesc, Lenca Enkva, din partea Comisiei, conduc acest uh, instrument pentru DFCB1. Nu am cerut să iau cuvântul, trebuie să fie o neînțelegere. Sunt gata să iau cuvântul, dar am văzut că negocierile sunt în continuă desfășurare, deci uh, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc așadar, pentru că mi-ați dat cuvântul, nu am însă multe de spus. Mulțumesc. Bine. Abbiamo sentito la sua voce. Bine, măcar v-am auzit vocea. Am eu un comentariu de făcut, ziceam. În unul din amendamentele 124, de fapt, e amendamentul, în acest amendament scrii următoarele. Rolul rezoluțiilor de urgență, conform articolul 135 din regulament, poate să fie consolidat pentru a întări drepturile omul, omului și um, democrația prin uh, un proces mai mare de reflexie și o mai mare eficiență a obiectivelor. E un uh, amendament care vorbește despre uh, rolul rezoluțiilor de urgență adoptate de Parlament. După cum știi, de mai multe ori am cerut ca subcomisia noastră să aibă un rol mai mare în această privință. Cu comisia, cu SAE, încercăm în mod uh, regulat să urmărim ce se întâmplă cu rezoluțiile de urgență pe care noi le adoptăm, dar nu avem un rol foarte mare sau nu avem o influență foarte mare. Deci întrebarea mea este cum putem face astfel încât acest amendament să reflectă un angajament mai mare în această direcție, astfel încât rolul subcomisiei noastre să fie unul mai puternic, să putem să avem un cuvânt mai greu de spus în acest proces. Îți dau cuvântul să ne spui care sunt răspunsurile și reacțiile la cele spuse de colegi. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Cele spuse ne arată că suntem în etapa unui acord pozitiv, ca să spun așa. Nu există încă un text final, din câte știm, așa cum știm, dar le luăm pe rând. Sunt de acord cu cele spuse de Cristian Preda despre democratizare, Este un sistem în care drepturile omului sunt de obicei garantate și floresc și de care oamenii se bucură. Cred că e o încercare bună de a reflecta aceste lucruri. Ne vom mai uh, uita la ce putem face pentru a întări această situație în uh, raportul nostru. Iau lucrurile în uh, serios. Și vom analiza lucrurile în mod pozitiv în etapa finală. Apoi, intervenția domnului Ases. Vom analiza textul, cred că suntem de aceeași părere cu dumneavoastră. Apoi, Barbara se referă la cadrul financiar multianual și anumite aspecte specifice, traficul de ființe umane, migrație, drone armate. În propunerea de text există deja câteva mențiuni în acest sens și aștept cu interes să vedem mai multe elemente în uh, întâlnirea raportorilor din umbră. Trebuie să avem acolo un schimb eficient. Iar față de cele spuse de dumneavoastră, domnule președinte, am făcut această propunere pentru a vedea, de fapt, uh, acest rol în mod cât mai important. Mă bucur că avem din când în când uh, un schimb de păreri pe aspecte urgente și mă bucur și că primim raport din partea instituțiilor UE. Poate că am putea face mai multe. Haideți să considerăm o, ca o invitație de a colabora și de a elabora metodele de lucru împreună și modul în care am putea lucra în rolul nostru de comisie, cum uh, să subliniem uh, importanța Comisiei DROA în acest sens. Eu aș dori însă ca aceste inițiative pentru situații de urgență să lăsăm la latitudinea grupurilor politice. Câteodată avem diferențe ideologice și această diferență aduce cu sine o calitate importantă. Discutăm despre aceste diferențe și în etapa finală ne susținem atunci și ajungem la o etapă comună. Să luăm ca pe o încurajare să ne gândim la noi metode de lucru în cadrul DROA și aștept cu interes să văd și alte propuneri. Văd uh, diferențe între diferitele amendamente. Există și E clar că grupurile noastre sunt formate pe ideologii diferite, însă cu toate acestea sunt sigur că ne vom pune de acord pe drepturile omului, pe democrație, pe întărirea acestui rol în ciuda tuturor diferențelor, dar diferențele există, recunosc, în special când vorbim în detaliu despre un punct sau altul. Și e normal să fie așa. Și, într-adevăr, domnule președinte, ultima mea observație, important ca Parlamentul să rămână în acest cadru unic al instituțiilor europene, să țină cont de toate acțiunile întreprinse de Serviciul de Acțiune Externă al Comisiei, de Consiliu, ca să avem acțiuni comune la nivel european să întărim rolul Uniunii în acest domeniu. De deci, rolul, acest raport al nostru trebuie văzut ca, un, ca parte a unui efort continuu a multor instituții UE pentru a implementa o politică unică, de fapt, pentru a obține sau a proteja mai multe ale omului la nivel mondial. Mulțumesc! Grație! Bine, mulțumesc. Sper să facem treabă bună. Pentru că este totuși inițiativa cea mai importantă pe care o are subcomisia noastră. Și după cum știți, anul acesta marcăm 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale Așa că este important ca în acest raport să dăm de plină măsură angajamentului nostru în privința drepturilor omului. Am încheiat dezbaterea înainte de timpul alocat. Poate colegul Gjib este gata, putem să ascultăm uh, intervenția sa sau nu? Putem începe? Bine, vă rog. Przewodniczący, chciałbym dzisiejszym am... Întâi de toate, vreau să vă spun că intenționez să vă pun la curent cu stadiul în care se găsește acest raport din proprie inițiativă, cel pe care îl scriu. Deci, o să Trec în revistă acțiunile Uniunii Europene cu privire la libertatea religioasă și de conștiință și să fac un bilanț al ultimilor doi ani de activitate al trimisului special al Uniunii Europene cu privire la libertatea religioasă. Acest raport uh, este în strânsă legătură cu raportul anual al domnului Austrevicius. Am primit 218 amendamente la acest raport, ceea ce arată că interesul în rândul deputaților pentru acest raport și pentru această temă este unul foarte mare și în subcomisia noastră și în comisia AFET. O să vă prezint uh, câteva idei, uh, cele mai importante idei pe care se axează amendamentele. În primul rând, avem definițiile, terminologia folosită. Vorbim despre libertate religioasă, pe de-o parte, iar pe de altă parte de libertatea de gândire, de convingere, de conștiință. Sunt, de fapt, termenii luați din articolul 17 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Eu nu văd o contradicție între toți acești termeni. Aș zice mai degrabă că e o încercare de a aduce un plus de clarificare, mai multă precizie, pentru că astfel vedem că nu vorbim doar despre libertate religioasă, ci și de gândire, de conștiință, de convingere. Avem uh, și articolul 18 din uh, Declarația Universală, avem de asemenea pactul internațional cu privire la drepturile politice care vorbește despre aceste lucruri. În engleză scrie peste tot Freedom and Religion and Belief. Deci, ideea este să vedem aceste convingeri într-un context mai larg, pentru că nu vorbim doar despre religie în sensul său strict, ci despre convingeri. Un uh, termen mult mai larg. Vorbim așadar despre libertate religioasă, termenul care a fost uh, reluat și în recomandările Uniunii Europene cu privire la promovarea libertății religioase și de convingere, adoptată în 2014. Și este un termen care apare și în recomandarea Parlamentului European pentru Comisie 13 iunie 2016, data adoptării, tot pe promovarea libertății religioase și de gândire. Așadar, acest termen apare în mai multe documente oficiale ale Uniunii Europene. Trimisul nostru special pentru uh, apărarea libertății religioase și de convingere în afara Uniunii Europene îl folosește. Apare chiar în textul deciziei care a înființat uh, instituția trimisului special și să ne uităm la titlul mandatului trimisului special. În uh, titlul său, în funcția sa, găsim uh, aceste cuvinte. Libertate religioasă, libertate de convingere. Iar în articolul 2 dăm definiția completă. Scriem acolo că libertatea de convingere, libertatea religioasă e de fapt termenul cel mai uh, des folosit. Cred că astfel am clarificat puțin uh, discuția. Îmi cer scuze că am uh, insistat atât de mult pe definiție, dar am vrut doar să arăt că acești termeni apar în textele adoptate de Consiliu și de Parlament. Deci, toți termenii pe care eu îi folosesc în raportul meu vin de undeva, nu vin așa din senin, ci uh, sunt luați din doctrina și practica instituțiilor noastre. Acum, convingeri. Cei care n-au convingeri, da? Believers și non-believers. Am uh, întâlnit problema acestor persoane care nu au convingeri religioase. Trebuie să atragem atenția asupra acestora pentru că situația lor în lume este adesea dramatică. Sunt uh, persecutați în foarte multe țări. Necredincioșii sunt uh, persecutați uh, poate în egală măsură cu cei care sunt credincioși care au anumite convingeri religioase. Deci dacă o persoană nu are convingeri religioase, nu are credință uh, și dacă asta face parte din identitatea sa, putem spune că lipsa de convingere religioasă e de fapt o convingere în sine. Este o filozofie pe care o a adoptat-o persoana respectivă, deoarece îi definește identitatea. Acum, altă problemă, situația creștinilor. Trebuie să atragem atenția asupra persecuțiilor tot mai aspre la care sunt supuse religiile în lume. Grupul cel mai persecutat actualmente este cel al creștinilor. În amendamentele primite nu văd niciun fel de judecată sau de evaluare noi nu spunem că un uh, grup uh, religios este mai important decât altul, dar nu putem, de fapt, compara suferința individuală, tragedia individuală sau colectivă a unui grup care are o anumită convingere. Vă dau exemplul populației Rohingya, care mi se pare cel mai grăitor. În amendamente se mai vorbește și despre persecuția altor grupuri religioase, musulmani în special. Rohingya sunt de credință musulmană, dar și uh, dar și azizi. Aceștia nu sunt uh, persecutați uh, la întâmplare reprezentanții lor au uh, câștigat premiul Nobel, premiul Saharov, mai sunt uh, budiștii și alte grupuri religioase care sunt persecutate. Lista pe care o avem noi în acest text nu e una exhaustivă, nici nu putem să enumerăm toate popoarele, uh, populațiile și grupurile religioase care sunt persecutate. Ceea ce am enumerat noi este doar cu titlul de exemplu. și ceea ce avem noi în text este confirmat de um, organizații internaționale precum um, uh, Human Rights um, și altele. Acum trec la mandatul trimisului special. Cei care au depus amendamente au uh, o viziune foarte diferită uh, în legătură cu mandatul trimisului uh, special pentru promovarea libertății religioase în afara Uniunii Europene. Înființarea acestei instituții a unui trimis special este clar uh, ceva care merge în direcția bună. Deci salut uh, inițiativa președintelui Comisiei Europene, domnul Juncker, care l-a numit pe Ian Figer în această funcție. a dat curs recomandării noastre din 2016. Acum, noi, Parlamentul, avem dreptul să îi evaluăm activitatea și trebuie spus că ne bucură faptul că a fost ascultată cererea noastră. Mandatul trimisului este renuit în fiecare an și el coincide cu mandatul comisarului pentru cooperare și dezvoltare. Dar mandatul trimisului este unul limitat, bugetul e foarte mic, numărul uh, angajaților care îl ajută este foarte mic. Mă refer la Comisarul pentru Dezvoltare, de fapt. Deci nu este o îmbunătățire semnificativă față de situația din trecut. În trecut, e drept, nu aveam niciun fel de posibilitate, niciun trimis special. Dar, acum, Ian Figel, care a uh, ocupat această funcție de 2 ani, a creat o rețea de contacte extrem de eficace, participă la dialogul cu Parlamentul și Comisia Europeană, însă concluzia mea, și uh, e o concluzie care a reieșit din uh, schimbul și cu schimbul cu ceilalți colegi, e următoarea. Cred că trebuie să ridicăm profilul acestei funcții, să creștem vizibilitatea acestei instituții și am câteva amendamente care cer acest lucru. Deci această funcție trebuie să evolueze, mandatul trebuie să fie extins. Este propunerea domnului Cani de la socialiști. și câțiva deputați de la GUE sunt de acord cu această propunere. Sunt amendamente care susțin inversul, dar mă rog. Eu sunt de părere că ar trebui să extindem mandatul trimisului special și pentru asta trebuie să îi consolidăm instituția oferindu-i un buget mai mare, deci posibilități de acțiune financiară mai mare pentru ca el să poată fi în înălțimea sarcinilor care îi revin. Lucrez uh, la redactarea compromisurilor, vreau să um, cuprind cât mai multe idei și să găsesc un numitor comun pentru toate amendamentele care mi-au fost trimise. Care să fie numitorul comun? Cred că ar trebui să fie eficiența. Eficacitatea îndeplinirii sarcinilor uh, care au fost trasate de Consiliu și de Parlament. Pentru că asta se înscrie în eforturile mai largi, eforturile internaționale de promovare a libertății religioase. Pe 21 noiembrie am programat votul în comisia noastră, iar în plen cred că votul va fi în ianuarie 2019. Contez pe o bună colaborare cu toți colegii și cu raportorii din umbră Sper că amendamentele de compromis pe care am să vi le propun în curând să reprezinte o bază bună de discuție și că o să avem un raport bun. Mulțumesc! Grazie. Soraya. Thank you, Mr. Chair, and thank Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor. O înlocuiesc pe îl înlocuiesc pe colegul meu care nu a putut fi astăzi aici, dar e un subiect care îl interesează și <clears throat> voi citi uh, observațiile sale. Abord, abordarea mea urma este să lărgească textul și să includă și lipsa credinței, precum și dreptul de a avea uh, viziunea teiste vrem să subliniez importanța rolului statului în a elimina toate tipurile de discriminare pe bază de religie sau credință, inclusiv trimiteri la organizații non-confesionale de drepturile omului sau ale societății civile. Mă bucur să văd că și alte grupuri au subliniat aceleași puncte, și că aspecte precum secularismul și dialogul intercredințe au fost menționate. Părțile principale ale acestui raport se învârt în jurul rolului trimisului special pentru libertatea de credință, în special aliniatele 11 până la 13. Susținem rolul acestui trimis special și mandatul său, dar nu suntem de acord cu crearea rolului uh, unui trimis special pentru libertatea religioasă și de credință, pentru că s-ar suprapune cu rolul reprezentantului înalt pentru drepturile omului. Am văzut din amendamente că anumiți colegi din alte grupuri au susținut această linie și de aceea aștept cu interes toate propunerile de compromis mai târziu și să negociem acest uh, text. Mulțumesc! l'onorevole Nicolazic. Prego. Mulțumesc, continuăm cu Nicolasic. Mulțumesc. Aș dori să spun și eu câteva cuvinte pe acest subiect. Mulțumesc uh, colegului meu, raportorului și altora care s-au interesat de acest subiect, special în ceea ce privește poziția mandatului în, în viitor. Aș dori să spun că e important să întărim poziția acestui uh, trimis special. De ce? Păi haideți să ne uităm la datele statistice din trecut, să ne uităm la rapoartele din trecut făcute care spun de fapt mai multe despre drepturile omului în lume, despre situația lor. Și e vorba acolo și de niște cifre concrete din care rezultă mai mult decât... Sigur, cred că nimeni nu se opune că este tocmai grupul, grupul creștinilor cel mai persecutat. Și nu doar în ultimul rând, situația se înrăutățește, dar creștinii au cel mai mult de suferit. le este subminat dreptul la libertatea religioasă, dar sigur suferă și alte grupuri grupuri urmărite și în text se ține cont de acest aspect, dar vreau să spun următorul lucru și în ceea ce privește numărul și periodicitatea acestor urmăriri, creștinii au cel mai mult de suferit. De aceea mi se pare logic și Parlamentul nostru ar trebui să ține cont de acest fapt, că ar trebui să ne bazăm pe fapte. Și aceste fapte ar trebui să se regăsească ulterior în text, astfel încât funcția acestui trimis special, inițiată de către Parlament, când atunci când a fost numit de domnul Juncker, cred că în ceea ce privește viitorul cel puțin faptele așa cum le-am primit eu și așa cum am uitat. Deci faptele spun că susținerea financiară, dar și secretariatul acestui birou și uh, protecția creștinilor în lume. Deci activitatea de până acum e oarecum limitată, special în ceea ce privește aspectele bugetare, nu corespund cu situația din lume și de aceea susțină acest aviz și aceste propuneri. Pentru că, așa cum ați văzut, situația creștinilor din lume nu e cea mai bună. Just a comment. I don't disagree. O scurtă observație. Sunt de acord cu dumneavoastră. Cunoaștem situația creștinilor, dar o cunoaștem și pe cea a musulmanilor. Eu aș vrea să mă concentrez pe minoritatea Rohingya, genocidul acolo, în alte părți ale lumii. Deci cred că avem acolo 1.200.000 de persoane într-o singură tabără în Bangladesh. Deci cred că ar trebui să ne concentrăm în mod egal e o problemă de religie și de în ce se, se crede, de credință până la urmă. N-aș vrea să începem un, uh, un concurs acum despre cine e mai uh, afectat. domnul Tăcăș. Mulțumesc. Stimate domnule președinte, dragi colegi, pe vremuri ca vicepreședinte al Parlamentului promovăm dialogul între confesiuni Atunci am adoptat aceste linii orientative pentru dialogul religios în Parlamentul European. Și asta pe baza unui proiect depus de mine. Am fost implicat în acest proces, dar mereu m-am mirat faptul că reprezentanții religioși din Europa, dar și ateiștii și masonii și alte organizații seculare erau tratate la fel. <clears throat> Mie nu-mi place această abordare liberală care consideră ateiștii la fel de valoroși ca cei care nu au, care sunt religioși. Deci se consideră că credincioșii, credincioșii au niște valori și ceilalți n-ar avea. Europa e bazată pe creștinitate. Uniunea Europeană a fost uh, bazată pe credința creștină de către părinții fondatori care erau creștini. Deci cred că e vorba de, de încredere, de identitate, să fim solidari cu creștinii din întreaga lume, să-i protejăm. Am putea aduce în discuție și subiectul migrației, o tragedie majoră, atâția oameni forțați să-și părăsească patria, însă trebuie să înțelegem și că în rândul migranților discriminăm împotriva migranților creștini. Creștinătatea are de suferit în aceste țări despre care vorbim. Vorbim de sute de mii de oameni care, comunități întregi care au trăit în Irak și Siria timp de 2000 de ani și acum sunt uh, rasele pe fața pământului. De aceea nu accept această idee că fiecare religie ar trebui protejată la fel, la același nivel. Chiar săptămâna trecută am participat la dezbaterea cu privire la protejarea uigurilor din China. Da, sunt uh, interesat de protecția drepturilor uigurilor musulmani din China dar nu cred că se compară cu problemele fraților creștini, eh, nici de cum cu cele ale ateilor. Trebuie să ne uităm la ce e important pentru noi creștini și de aceea mă bucur că și domnul Nicolașic a subliniat situația creștinilor persecutați. De exemplu, în uh, Ungaria există într-un minister un departament tocmai pentru protecția creștinilor. Și e un bun exemplu, după părerea mea. Eu cred că Europa poate trata, uh, rezolva această criză a emigranților doar dacă acceptă aceste valori ale creștinătății, ale creștinismului și dacă protejează creștinismul și în state terțe. Mulțumesc! Domnul Bashir. Domnule președinte, salut acest uh, raport și activitatea raportorului. Câteva observații doar. Drepturile omului și, aceste, și credințele religioase sunt uh, periclitate în întreaga lume. Dacă ne uităm la situația minorității Rohingya, menționată de colega mea, eu și colega mea, am fost în acele tabere Rohingya. Am fost și în Myanmar. Logica făptașilor este că aceste persoane, uh, musulmanii, sunt uh, sunt nedemni. Au uh, mai multe soții, mai mulți copii, pur și simplu nu sunt demni de respectul nostru și în această abordare, în această logică de ură, raportul nostru trebuie să spună, să arate și cum se poate perpetua o astfel de idee, o astfel de poveste. Problema Rohingya a început în 1982, când statul i-a declarat uh, fără de cetățenie. Deci persoanele acestea nu mai au niciun drept. Nu pot face comerț, nu pot uh, merge la școală, uh, nu au dreptul de a merge la spital, nu au dreptul de a deține proprietăți, terenuri. Ceea ce duce, desigur, la o mare sărăcie, o marginalizare tot mai mare. E destul de dură comparația cu ce s-a întâmplat evreilor în, înainte de al doilea război mondial, unde fasciștii au demonizat, au cres, creat o poveste similară, o narrativă similară, astfel încât li s-au ars cărțile și sinagogile și le-au fost distruse magazinele și au devenit tot mai marginalizați, iar uh, societate, partea societății din Germania au căzut în această capcană și au crezut că acești oameni nu erau umani de fapt eu cred că trebuie să ne adresăm persoanelor care continuă această, narativ, această narațiune. Sunt oameni care efectiv cheltuie bani promovând aceste idei. Deci dacă vrem să tratăm problema extremismului, și nu vreau să intru acum în detalii cu privire la cine a fost mai atacat, creștinii sau musulmanii, nu. Pentru mine Oricine e atacat pentru credința sa ar trebui protejat. Iar cei uh, care fac aceste crime, uh, atât creștinii ar trebui protejați ca și alții. Um, Daesh, cu, uh, cum a preluat controlul în Siria și Irak, sunt criminali. Nu contează ce religii atacă. Uh, și folosesc religia pentru a ostraciza și a um, continua aceste crime împotriva o lungă listă. Toate aceste religii care au trăit împreună în Orientul apropiat de mult timp și au toate drepturile să continue să trăiască acolo, deci ar trebui atacat Daesh și nu societatea în sine. Societățile organizate, precum Israelul, dacă ne uităm la ultimii 70 de ani, Mulți creștini au părăsit Israelul. De ce? Se întâmplă ceva acolo care marginalizează, criminalizează și creează aceste comunități uh, secundare în statul respectiv, de aceea părăsesc statul. Deci dacă e să condamnăm criminali precum Daesh, așa ar trebui să facem, ar trebui să arătăm și state organizate care împart cetățenii în clase, ca și cum se întâmplă în Israel, în Myanmar, sunt uh, marginalizări organizate de stat. La fel se întâmplă și în China cu uigurii. Uh, un milion de musulmani sunt în uh, tabere închiși pe, din cauza Uh, credințelor lor. Li se spune că comunismul e cel mai bun lucru și că n-ar trebui să aibă, să poarte barba, să se închine la Meca și că de aceea sunt închiși în aceste lagăre raportul dumneavoastră ar trebui să trateze și aceste situații. Cei care finanțează limbajul de ură, cei care uh, predică aceste continuarea acestor crime, nu e suficient să China apără Myanmarul sau India apără Myanmarul, tocmai pentru că au probleme similare și China are dreptul de veto în Consiliul de Securitate și nu e corect că noi nu ne respectăm responsabilitățile pentru că o mare putere globală precum China apără asta, dar atacăm uh, mici state precum Bahrainul pentru probleme mult mai mici. Ar trebui să tratăm la fel orice astfel de situație. Deci asta vă spun. Uitați-vă și la oameni, la regimurile care fac în mod sistematic acest lucru și, și, și creează comunități de cetățeni de clase inferioare. Mulțumesc! Suraya. Soraya. Mulțumesc. Vreau să reacționez la intervenția domnului Tăcheș de mai devreme, care a vorbit despre valorile creștine, etc. Astăzi, valorile creștine în unele parți ale Uniunii Europene neagă dreptul femeii de a dispune asupra propriului corp, neagă uh, dreptul de a alege pe cine să iubești. Da? Ne gândim la persoanele LGBTI. Așa că nu putem apăra valorile creștine în acest mod când vorbim despre drepturile omului, pentru că primul articol din Declarația Fundamentală a Drepturilor Omului spune suntem cu toții egali, ne naștem egali și avem cu toții aceleași drepturi, aceeași demnitate. Deci nu putem invoca religia în felul ăsta când vorbim despre respectarea drepturilor omului și a statului de drept. De aceea, cred că este foarte important să nu impunem religia nimănui. De aceea eu socotesc că ateii au exact aceeași valoare precum creștinii, poate unor chiar mai mult, pentru că un ateu respectă mai mult drepturile fundamentale și nu încearcă să clasifice oamenii uh, în categorii. Da? Noi nu consideră că sunt de mâna a doua, cum se întâmplă cu femeile. Și eu sunt creștină, ca să știți. Bine. E... Președintele. Bine. Haideți să ne luăm un pic de timp de reflexie, pentru că este o temă de mare importanță. și cred că din uh, dezbaterea noastră ar trebui să rezulte un mesaj cât mai unitar posibil. Să încercăm să vedem ce înseamnă o democrație liberală față de o democrație iliberală. Da. Pentru că dacă vorbim despre primatul cuiva, democrația populară înseamnă uh, primatul unei majorități asupra celorlalți. Dar putem discuta despre asta, putem discuta cu cei care au fost uh, investiți de majoritatea cetățenilor pentru a ocupa funcții. Și aceștia au limite pe care nu trebuie să le depășească limitele sunt reprezentate de drepturile minorităților și neamestecul în viața privată a persoanelor. Spun aceste lucruri pentru că nu e posibil ca într-o eră a globalizării noi să ne gândim la libertatea religioasă și de cult pe baza unei paradigme din secolul 17-18. Din păcate, semnele sunt uh, sunt alarmante, se, vade, se vede că modernitatea nu a diluat sentimentul religios și că, din potrivă, s-a, s-a manifestat un fundamentalism uh, acerb. Deci, și din cauza asta, noi ar trebui să ne gândim cum să încurajăm noi forme de acceptare, noi forme de toleranță a practicilor religioase în societatea noastră. De aceea aș evita discuția despre care religie e mai importantă decât altele, pentru că asta ne duce spre fanatism. O religie este mai valoroasă decât altele și astfel apar uh, efectele nefaste. De aceea eu cred că este indispensabil să avem un raționament, o un demers de, de gândire aprofundat. În uh, raportul pe care îl pregătești, cred că ar trebui să menționez și câteva lucruri, precum libertatea religioasă în contextul uh, închisorilor, în contextul carceral, și asta trebuie să ne preocupe, și apoi să ne ocupăm și de legile anti-blasfemie, mai ales în uh, țările în care majoritatea este de confesiune musulmană, pentru că acolo legea nu face niciun fel de diferență între sfera publică și sfera privată. Și o altă chestiune la fel de importantă și care se găsește în toate religiile, dreptul de convertire. Adică o persoană să aibă dreptul să treacă la altă religie dacă dorește, fără a suferi uh, acțiuni de represiune. Și apoi, uh, un lucru care ar trebui să apare explicit, pentru că am spus că marcăm 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale, nu putem uita de articol 2, 18 și articol 19 din Declarația Universală, care salvgardează libertatea religioasă, iar această libertate religioasă se aplică tuturor religiilor, tuturor celor care cred sau care nu cred. Deci nu trebuie să facem clasificări, să venim cu categorii care nu face decât să ducă la la acțiuni extrem de întunecate. Îți dau cuvântul pentru concluzii. Padło tutaj takie stwierdzenie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Tocmai am auzit că ceea ce contează cel mai mult mm, când vorbim despre drepturile omului e respectarea demnității omului. dreptul la libertatea religioasă face parte din aceste drepturi la demnitate. Și cred că această dezbatere s-ar putea încheia prin citarea articolului 18 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Există libertatea de a-și modifica și a schimba religia sau credință libertatea, sunt singur sau în comunitate cu alții, în sfera publică sau privată, există manifestarea, libertatea de manifesta uh, libertatea în ceea ce vrește uh, religia, în practică. Eu cred că definiția pe care am citit-o din Declarația Universală a Drepturilor Omului e o invitație în vederea găsirii unui echilibru. Tot ceea ce scriem și tot ceea ce constatăm și tot ceea ce vrem noi să introducem în acest proiect de raport, inclusiv sub forma de amendamente. Deci trebuie să ținem cont de importanța acestui echilibru și, bineînțeles, atunci când vom uh, redacta amendamentele de compromis. Noi, în momentul în care am hotărât să pregătim acest proiect de raport, nu intenționam să definim un palmares de religii sau să facem o ierarhizare a religiilor și a convingerilor religioase. Din potrivă, intenția noastră a fost să subliniem faptul că există această dimensiune existențială și anume dreptul la libertate religioasă dreptul de a avea anumite convingeri. Și acesta este un drept al omului primordial. Ceea ce a fost subliniat în intervenția colegilor noștri, adică au fost prezentate numeroase cazuri de persecuții ale diferitelor populații sau persoane din cauza convingerilor sau religiei lor. Aceste cazuri reprezintă o încălcare flagrantă a articolului 18 pe care tocmai l-am citit și țin să subliniez faptul că Uniunea Europeană e semnatar acestei declarații, iar aceste încălcări aduc atingere demnității omului. Și în momentul în care pregătim un proiect de raport, trebuie să ne gândim întotdeauna la limitări, la faptul că trebuie respectat un anumit uh, număr de caractere. Bineînțeles că noi vrem să avem un raport cât mai des, cu cât mai multe elemente, să voi face tot posibilul pentru ca amendamentele să oglindească și părerile colegilor coraportori sau mm, colegilor membri ai acestei comisii. Ceea ce ne-a spus domnul președinte în legătură cu blasfemia a fost foarte interesant. De altfel am avut un caz recent în Pakistan sau în Libia, dreptul de a-ți practica religia libertatea de cult a persoanelor întemnițate, aflate în închisori. Și acesta este un subiect foarte important, o problemă spinoasă în anumite regiuni ale lumii. Sau problema convertirii religioase. Dialogul uh, ecumenic de foarte multe ori tratează tocmai aceste aspecte și foarte adesea sunt uh, e citat exemplul uh, legăturii dintre diferitele religii. În Indonezia, de pildă, unde convertirea e ceva foarte bine definit în lege și bine soluționat astfel. Eu nu cred că trebuie să ne limităm doar la uh, citarea de exemple, trebuie să ne prezentăm poziția noastră. Și în primul rând ar trebui să luăm atitudine față de orientările Uniunii Europene și în legătură cu modul de punere în aplicare acestora. De asemenea, să vedem ce părere avem despre munca reprezentantului special al Uniunii Europene, cum rămâne cu promovarea libertății de cult sau religioase și să cerem de asemenea consolidarea statutului acestui emisar special al ONU. Însă, consolidarea rolului acestui reprezentant nu ar trebui să se facă cumva în detrimentul uh, activității depuse de domnul Lambrinidis. Ar fi complet absurd să facem așa ceva, deci să, să-i punem pe cei doi în concurență, libertatea religioasă și de convingere e unul din drepturile fundamentale ale omului și trebuie subliniat acest lucru. Ian Figel, de altfel, sublinia acest fapt. El consideră că o bună colaborare, colaborare cu domnul Lambrinidis va fi o bază și va fi o garanție a unor rezultate satisfăcătoare în activitatea uh, pe care o va desfășura. Da, chestiunea rămâne deschisă. E clar că vom mai discuta despre asta. Domnul Can tocmai a spus că nu își dorește să fie reprezentat special, însă eu unul sunt gata să consolidez uh, statutul acestui reprezentant special, acestui trimis special. Am încredere. Va fi util și sunt sigur că vom uh, găsi amendamente de compromis uh, prin care comisia noastră va prezenta un raport foarte bun față de AFET, față de Comisia de Afaceri Externe. Acum îi dăm cuvântul doamnei uh, Rager din partea SEAE. Mulțumesc! În primul rând îi mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport înaintat, care e deosebit de interesant. Ar vrea de asemenea să subliniez uh, importanța mesajului pe care tocmai ni l-a transmis și care e practic uh, pe aceeași lungime de undă cu ceea ce credem noi în legătură cu drepturile omului, dreptul la, la libertate religioasă, drepturile persoanelor LGTB. Noi promovăm libertatea religioasă și de cult în mod generalizat. O facem um, practic uh, în mod global, deci fără trimiteri specifice. Uh, îi mulțumesc Parlamentului pentru colaborarea din ultimele luni uh, în cadrul acestui intergrup uh, pe libertatea religioasă și de cult. Am avut uh, deci aceste posibilități de a colabora și am redactat și niște recomandări pe care le-am transmis la peste 30 de delegații din țările care au fost ridicate în discuție. Am colaborat de asemenea strâns cu Comisia DROA, cu subcomisia DROA și cu raportorul și ne-am exprimat uh, disponibilitatea noastră de a promova uh, libertatea de lege și libertatea credințelor. Le vom oferi uh, delegațiilor și personalul nostru toate instrumentele necesare, vom oferi pregătire pe aceste aspecte specifice și de asemenea vom uh, ridica în discuție uh, problemele existente în dialogul nostru cu țările terțe și în următoarele luni la New York vom înainta cea de-a treia rezoluție, o rezoluție anuală iar în 2019 vom susține de asemenea reînnoirea mandatului uh, raportorului special ONU pe acest subiect. Ne-am exprimat îngrijorările legate de încălcările care au loc în mai multe țări. Uh, am făcut-o prin declarațiile noastre în cadrul uh, Consiliului de Drepturile Omului de la ONU. E vorba de China, Pakistan și Myanmar. Și în discursurile noastre am făcut uh, trimitere la libertatea uh, religioasă. Vă mulțumesc. Vă reamintesc că votul în Comisia AFET va avea loc miercuri 21 noiembrie. Raportul după aceea va fi uh, discutat în plen în ianuarie. Acesta este calendarul. Am încheiat cu câteva clipe mai devreme față de următorul punct de pe ordinea de zi, care este extrem de important. Va fi un punct uh, referitor la persoanele afectate de albinism în Africa. Vom avea un schimb de opinii cu reprezentantului uh, forului regional uh, cu privire la albinism din Africa. Deci luăm o mică pauză pentru a-i aștepta pe toți aspeții noștri.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

Bine, possiamo iniziare questo... Bine, putem să începem acum reuniunea noastră care vine în urma rezoluției de urgență din 5 octombrie 2017, rezoluție de urgență cu privire la situația afectatelor de albinism din Africa. Deci avem această discuție cu reprezentanții Forumului Regional pentru Albinism. Albinismul, după cum știți, este o afecțiune privită cu multă superstiție în multe țări. Există cazuri, e un pretext pentru violuri, pentru omicid. Parlamentul European în octombrie 2017 a condamnat uh, sporirea violențelor la adresa persoanelor afectate de albinism în Malawi și a condamnat orice formă de discriminare a acestora atât în Malawi cât și în alte țări. Astăzi, practic la un an de la adoptarea acelei rezoluții, am organizat această întrevedere importantă. E o ocazie pentru a evalua situația persoanelor afectate de albinism în Africa cu câțiva reprezentanți Forului regional pentru albinism. Acest for regional e o organizație care are ca scop uh, sensibilizarea populației în legătură cu dificultățile pe care le întâmpină persoanele afectate de albinism în diferitele țări africane. Dezbaterea noastră e o dezbatere de actualitate. persoane afectate de albinism în momentul de față au pornit într-o drumeție de escaladare a muntelui Kilimanjaro tocmai pentru a atrage atenția asupra cauzelor și pentru a sensibiliza populația. Le urez un bun venit călduros oaspeților noștri de astăzi, care provin din Africa de Sud, doamna Grace Mazibuko, Dumnea este comisar sud-african pentru Uh, Gen, director executiv a Societății Africane din Asociații din Africa de Sud pentru Albinism și a Forumului Regional. Din Kenya îl avem pe domnul Isaac Moara, senator al Republicii uh, Kenya, membru al Forumului Regional pentru Albinism și este primul membru din Parlamentul uh, Keniei afectat de albinism. Și de asemenea, din Nigeria îl avem pe șeful delegației, domnul Jake Pelle, care este uh, cel care a înființat uh, Fundația Albinism, o organizație non-guvernamentală cu sediu în Nigeria și este de asemenea director executiv al Forului Regional pentru Albinism. Câțiva membri ai subcomisiei DROA s-au întâlnit deja cu domnul Pele, Pele uh, cu ocazia vizitei din Nigeria. Deci discuția de astăzi este și uh, ocazia de a uh, continua uh, discuțiile de la întrevederea din Nigeria. Deci vom începe acum intervențiile oaspeților. Fiecare va avea la dispoziție 5-6 minute. Începem cu doamna Grace Mazibuco. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, bună dimineața tuturor. Sunt Amasanto Grace Mazibuco și profit de ocazie pentru a îi uh, mulțumi acestei comisii uh, pentru ocazia de a putea prezenta uh, în mod specific problemele cu care se confruntă persoanele afectate de albinism, așa cum s-a discutat și în rezoluție. Eu cred că de articolul 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, care spune că toate ființele umane sunt, se nasc libere, egale și au dreptul la demnitate și au aceleași drepturi. Uh, Societatea albinoșilor din Africa de Sud uh, și-a unit forțele cu Forul Regional uh, pentru Albinism pentru a uh, spune și atrage atenția asupra faptului că albinoșii din Malawi mai ales sunt uciși. E important ca femeile și copiii care suferă de albinism de pe teritoriul african să poată fi um, ocrotiți. E un drept al omului. Uh, Demnitatea unei fetițe cu albinism din Africa trebuie respectată. Există bărbați care suferă de HIV, de SIDA, care vor să aibă relații sexuale cu fetițe afectate de albinism, crezând că se vindecă de SIDA. Și de cele mai multe ori, când acești oameni cu albinism sunt vânați, cei care îi vânează spun că au nevoie de anumite părți din corpul acelor femei. Deci nu ne putem permite să pierdem vieți omenești astfel. E o provocare ce ține de drepturile omului. Acești oameni trăiesc cu frică, sunt marginalizați, nu-și găsesc un loc de muncă. Și în ziua de astăzi, uh, albinismul E doar o afecțiune care nu ar trebui să te împiedice să ai un loc de muncă ca femeie. Dar nicăieri femeile nu pot să aibă un loc de muncă și educația aici e esențială. Persoanele care au albinism ar trebui să fie educate și să aibă șansa de a fi percepuți ca restul oamenilor. Vorbesc despre demnitatea persoanelor, deci trebuie subliniată demnitatea oamenilor și prin rezoluția de anul trecut, tocmai despre asta se vorbea. Oamenii cu albinism au drepturile omului. Și sub Comisia de Drepturi ale Omului a preluat această cauză, spunând că femeia și întreaga, femeile și toată populația de albinoși din Africa trebuie să se bucure de demnitate și uh, de posibilitatea de a găsi un loc de muncă. Da, e o problemă ce ține de drepturile omului. Mulți se întreabă cum poți sprijini aceste persoane. Și avem declarații eh, legate de drepturile omului, declarații la care au aderat și țările noastre. Se spune că femeile cu albinism ar trebui să fie încurajate să meargă la școală, să facă orice vor cu viața lor și să poată circula în libertate pe teritoriul țărilor lor. Așa cum spunem astăzi, e o onoare și o plăcere să putem veni astăzi aici în fața subcomisiei dumneavoastră și cu sprijinul dumneavoastră știm că va fi salvat continentul african, va fi educat. Femeile cu albinism și nu doar femeile cu albinism, în general toți care sunt afectați de albinism au aceste drepturi ale omului și doar dacă sunt respectate drepturile omului vom fi și noi eliberați nu doar în Africa, ci peste tot în lume. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Acum îi voi da cuvântul uh, domnului senator Isaac Moara. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult! Așa cum spunea și domnul președinte, mă numesc Isaac Mora. Sunt primul membru al Parlamentului uh, cu albinism din Kenya, din adunarea națională. Vreau doar să vă adresez o întrebare. De foarte mult timp s-a tot discutat despre discriminarea rasială cu privire la continentul african și la persoanele de culoare. Continentul african uh, a solicitat tuturor țărilor, tuturor entităților care mm, i-au discriminat pe oameni pe baza culorii, deci le-au spus tuturor că nu mai trebuie să facă acest lucru. Însă cum se întâmplă că în secolul 21 africanii sunt cei care discriminează, care mutilează, care folosesc părți din corpul altor africani care au albinism? Doar din cauza culorii pielei acestora, doar pentru că sunt diferiți. Asta e situația în care ne aflăm noi pe continentul african și în Africa de Est, regiunea din care provin. Peste 600 de, de oameni și-au pierdut viața din cauza acestor atacuri. Ca atacuri care se fac uh, din cauza unor superstiții ce vin din credința că dacă folosești Uh, aceste părți albe ale corpului, deci albul e bineînțeles uh, un privilegiu. Deci, pe de o parte sunt superstițiile, pe de altă parte e lăcomia capitalismă, capitalistă. Prejudecățile, ideile preconcepute au existat întotdeauna, însă iată acum s-au concentrat pe această subcategorie care suferă de un handicap și prin ierarhizarea obișnuită a lucrurilor, albinoșii nu sunt undeva în sus pe listă tipul nostru de handicap e cumva o formă de a fi undeva între două lumi. Suntem albi, dar uh, suntem și negri, suntem negri, dar nu suficient de negri, suntem, uh, avem un handicap, dar nu chiar atât de marcat. Deci suntem undeva la mijloc. Deci suntem prinși, practic, în această contextualizare. Însă, în ceea ce privește cadrul de drepturi ale omului cu privire la persoanele cu handicap și uh, modelul social care sprijină aceste idei, acolo ne găsim și noi uh, uh, vocația. Suntem persoane care au, o, au un handicap, uh, un handicap dermic, dar și handicap în ceea ce privește ochii, deoarece mulți dintre noi suntem, avem probleme cu vederea. Avem probleme legate de mediul construit, dar mai ales uh, legate, avem probleme legate de atitudinile negative ale celorlalți. Albinismul pentru noi, da, e un handicap, dar e și o încrucișa și ceva ce ține de culoare. Deci, practic, suntem prinși între cele două. Acum, în ceea ce privește Convenția persoanelor cu handicap, putem spune că albinismul e discriminat. Deci albinismul e discriminat în modul în care sunt uh, percepute și prezentate handicapurile în general. Articolul 10 se referă la dreptul la viață. Suntem mutilați sau suntem chiar uciși și asta e o încălcare a dreptului la viață. Mai e și problema egalității și a non-discriminării. Faptul că deși există legislație pentru a nu discrimina împotriva noastră, asta nu se întâmplă. Persoanele care suferă de albinism sunt uh, afectate în ceea ce privește sănătatea. Mulți dintre noi suntem uh, foarte expuși la cancerul de piele din cauza soarelui dogoritor din uh, Africa. Mulți uh, suferă, cremele solare sunt foarte scumpe, cam 20 de dolari uh, recipientul și de asemenea problemele noastre de vedere, deci noi avem nevoie de ochelari pentru a putea vedea. Mai e și problema sărăciei sărăcie care ne afectează viața de zi cu zi. Când se, nă, se nasc copii cu albinism, tații de multe ori părăsesc mamele. Deci mulți copii cu albinism sunt crescuți de mame singure. Bineînțeles, uh, după aceea când crezi nu se pot căsători sau femeile respective nu se pot recăsători. Avem reprezentare politică în Kenya, eu sunt primul senator cu albinism, avem și judecători cu albinism, însă, în general, albinoșii nu sunt reprezentați. Și cerem Uniunii Europene ca în cooperarea sa de dezvoltare, articolul 32 și în protocolele anexe, să ceară atunci când au de-a face cu Uniunea Africană și cu Comitetul din Africa de Est să subliniez faptul că albinismul face parte din agenda de dezvoltare uh, și că sprijiniți drepturile persoanelor afectate de albinism, sprijinite și reprezentate de Forul Regional pentru Albinism. Vă mulțumim uh, pentru intervenția dumneavoastră. Acum îi dau cuvântul domnului J.K. Pele din Nigeria, vă rog. I want to thank the President of the Parliament. Doresc să mulțumesc președintelui Parlamentului, membrilor și în special uh, președintelui acestei, acestei subcomisii și în special dragului nostru prieten, un tată al uh, alpinismului în Africa, domnul Nicolasic. Voi încerca să fiu succint și să rezum uh, ceea ce pare ca o rugăciune în acest uh, forum regional. Aș dori să încep cu o poveste în experiența personală. Tatăl meu a avut mai mult de trei neveste și am uh, Iar dată fiind uh, presiunile societății. Eu am crescut într-un orfelinat și abia la trei ani am aflat cine mi este mama cu adevărat și nu am uitat acest lucru până astăzi. De aceea, domnule președinte, propun o rugăciune din partea forumului regional. Rugăm ca o parte mai mare din bugetul Uniunii să fie pusă la dispoziția persoanelor cu albinism din Africa. De asemenea, legăturile dintre șefii de state ar trebui întărite pentru ca și șefii de state din Africa să prevadă în bugetul lor sume pentru persoanele cu albinism. Mă gândesc și la delegația Uniunii Europene care este invitată să uh, respecte și să păstreze albinismul în agenda de dezvoltare, iar în al cincilea rând cerem Uniunii Africane să considere albinismul ca un program de dezvoltare și să apară în mandatul acestora. Cerem să se asigure ca Națiunile Unite să îmbrățișeze albinismul ca element de dezvoltare, pentru că până astăzi Națiunile Unite nu au tratat albinismul ca o situație, o problemă de dezvoltare. Ne gândim la crearea unui fond special în uh, bugetul delegației UE în țările africane pentru a finanța probleme legate de albinism și, în ultimul rând, să ne asigurăm că Uniunea Africană să culeagă date în mod corespunzător, să țină cont de problemele persoanelor cu albinism și să susțină participarea acestor persoane în procesul politic și electoral. Și pentru că mai am un pic de timp, aș dori să invit uh, subcomisia să continue această legătură cu noi și să susțină această cauză. Doresc să vă mulțumesc pentru rezoluție care a avut un impact, a avut un impact global și ne-a dat posibilitatea să venim, iată, astăzi aici și să vă informăm despre situația de la fața locului. Situația din lume și din Africa cere atenția noastră. Drepturile multor persoane cu albinism au fost încălcate. Femei care nu au uh, drepturi de a alege, copii care nu sunt uh, îngrijiți. Iată că venim astăzi aici și vă mulțumim pentru posibilitatea de a veni aici. Mi-aduc aminte de povestea unei uh, tinere cu albinism care a auzit că venim aici și a întrebat, suntem atât de importanți încât uh, se discută în Parlament de noi? Iată o poveste interesantă. Aș vrea să vă aduc aminte că în ziua în care ne-am născut, noi am plâns, lumea în jurul nostru s-a bucurat și când murim, noi ne vom bucura și toată lumea din jurul nostru va plânge. Și vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație și numele întregii delegații, în special delegația UE din Nigeria. Vă mulțumim! Bine, devo dire che nel, nel linguaggio che si... Mulțumesc în Tanzania pentru a identifica pe albinoși folosesc termenul 00 care s-ar traduce ca prin fantomă, <laughs> dar nu sunteți fantome. Sunteți persoane care trebuie să aveți aceleași drepturi pe care le-au și ceilalți. Acum să auzim intervenția Comisiei Europene. Însă, do- domnul Austreviciu dorește să intervină înainte. <coughs> <coughs> Ce? Mulțumesc, domnule președinte, estimați reprezentanți, bine ați venit la Parlamentul European. Este o bună ocazie să vă ascultăm, să aflăm din experiențele dumneavoastră personale și ale uh, cunoștințelor dumneavoastră. Iată că auzim povești din partea unor persoane afectate de aceste atitudini. Cred că e important să aflăm uh, astfel de lucruri din prima mână. Um, Întrebarea mea ar fi dacă există vreo încercare sau exemple bune de cooperări regionale sau bilaterale între țări din Africa care să ducă la eliminarea acestor prejudicii, acestor uh, prejudecăți, scuze. Unii dintre dumneavoastră ați vorbit de Uniunea Africană. Aș dori să știu dacă există inițiative politice, la nivelul liderilor, probabil cu ajutorul Uniunii Europene și a altor donatori internaționali. Există așadar inițiative de a elabora astfel de programe tocmai pentru a se adresa uh, persoanelor afectate? Poi rispondi <clears throat> Eh, o să dăm întâi cuvântul Comisiei. E quindi darei la parola alla... Doamna Raghir are cuvântul, vă rog. Sì, la, la ringrazio. Um, first of all, uh... Mulțumesc. În primul rând, aș dori să spun că a fost un mesaj eh, profund și mă bucur că ați uh, organizat această discuție și mulțumesc participanților pentru cele spuse. În eliminarea discriminării este un element esențial în toate tratatele UE și folosit pentru a combate discriminarea în toate acțiunile noastre externe. Una dintre prioritățile planului nostru de acțiune cu privire la drepturile fundamentale se referă tocmai la non-discriminare. UE este puternic afectată de orice discriminare sau violență împotriva persoanelor cu albinism în diferite țări și regiuni care se reflectă și în rezoluția pe care o discutăm astăzi. În dialogurile noastre bilaterale, în special cu țările din Africa subsahariană, inclusiv cu Malawi, vorbim de aceste încălcări ale drepturilor omului, în special printr-o monitorizare continuă a situației drepturilor omului, dar și situația grupurilor celor mai vulnerabile. În dialogul nostru aducem aminte acelor țări care nu au ratificat Carta cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități să o ratifice, iar cei care au ratificat-o să o implementeze în mod eficient. Acest lucru e important pentru persoanele cu albinism, pentru că ar putea beneficia o serie de persoane. E vorba de dreptul de a te bucura de toate drepturile omului fără discriminare, dar și alte elemente din convenție legate tocmai de aceste nevoi. Dreptul la cazare corespunzătoare, includere completă în activitatea comunității. Rapoartele primite în ultimii ani din aceste țări arată că există anumite elemente de progres. Din păcate însă, acest lucru nu se învârtă, nu se întâmplă peste tot, mai sunt multe de făcut. Permiteți-mi să spun uh, ceva, să spunem ceva despre aceste țări menționate. Colegul meu, Lucas Carpenter, se va referi apoi la detalii. Așadar, în Malawi au existat o serie de atacuri în acest an. E o perioadă dificilă și situația e din ce în ce mai tensionată. Malawi merită atenția noastră în lunile care vor urma. Noi am încercat să ne concentrăm pe pregătirea procurorilor, ajutorul acestora și serviciile polițienești în același timp. Am văzut uh, progres pozitiv în Mozambic, există justiție mai corectă, pedepse mai dure. Uniunea Europeană insistă pe planul de acțiune adoptat în 2015, care conține și el astfel de elemente. De asemenea, și în Nigeria se văd încet încet rezultate. Și aceste lucruri se văd deja în acest an. În uh, Burundi, Franța a organizat o conferință, o zi internațională pentru albinism în această perioadă și s-au făcut multe deja. Am văzut că se cere un angajament mai uh, aprofundat din partea delegațiilor noastre și recunoașterea delegației nigeriene menționată mai devreme. Aș dori să mai subliniez că protecția constituțională și protecția juridică sunt clauze um, valide doar dacă se bazează pe acțiuni concrete. Și acest efort e necesar pentru a trata această problemă complexă. Vă asigur că UE continuă acest angajament profund de a lucra cu guverne, cu autorități locale și cu societatea civilă, inclusiv cu persoane cu albinism reprezentate astăzi aici, insistând pe drepturile lor și această muncă va continua, va fi chiar intensificată. La nivel internațional vom face și eforturi pentru a promova drepturile omului, drepturile persoanelor cu albinism și de aceea susținem crearea acestui mandat al grupului de, independent de experți la Națiunile Unite. Salutăm această abordare a experților independenți în pregătirea planului de acțiune regional privind la persoanele cu albinism și vom uh, transmite acest plan de acțiune mai departe, nu doar aici în Europa, ci și delegațiilor noastre de la fața locului. Și dau cuvântul colegului Douglas Carpenter. Mulțumesc, stimați uh, oratori și din partea mea, mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră care ne aduc aminte cât de complexă este această provocare și care sunt uh, diferitele fațete. După această dezbatere, eu mă întorc la discuția cu ambasadorii pe care avem în statele afectate și le voi spune ce am auzit astăzi aici și sper să reușesc să te transmit și bune practici, pentru că dorim să îmbunătățim situația acolo, dorim să îmbunătățim valoarea contribuției noastre. Deci, în primul rând, vreau să spun că sper că am învățat lucruri importante astăzi, dincolo de cele spuse de colegul meu, dincolo de cadrul general, de importanța educației, de întrebarea cum folosim albinismul în discursul, dar și în discursul juridic. Aici avem nevoie de uh, ajutorul dumneavoastră continuu. De asemenea, pe aspecte regionale, am uh, trăit în Tanzania timp de patru ani, urmăresc știrile de acolo și din uh, Africa de Sud. Știu că există legislație în pregătire și continui să urmăresc aceste lucruri. S-a vorbit de nivelul șefilor de stat. Știu că este nevoie de bani, dar cred că e voie și un aspect politic. Și trebuie să ne folosim de acest context ca să amintim partenerilor că e un subiect atât de important pentru noi. Ce am mai învățat este că e nevoie să avem date de încredere. De multe ori ne bazăm pe rapoarte, pe anecdote și așa mai departe, dar de fapt avem nevoie de date cuantificabile. Ce aș dori să mai spun, pe scurt, în ceea ce privește țările africane pentru care sunt responsabil în linii mari, cred că avem un grup unde ne concentrăm în continuare pe aspecte de protecție, de procuratură, lucrăm cu autoritățile, cu poliția și Malawi și Tanzania sunt astfel de exemple. Situația e destul de periculoasă S-au raportat niște îmbunătățiri în Tanzania cât privește nivelul violenței, dar nu știu dacă toți colegii sunt de acord. Știu că există incidențe grave care arată că și la nivel psihologic problema există, vandalismul în uh, mormintelor, exumarea uh, um, corpurilor și așa mai departe. Dacă am înțeles bine, vreo șase atacuri au fost raportate numai în acest an colegii noștri din ambasada de acolo simt că e un regres. De aceea trebuie să fim precauți tocmai în această perioadă înaintea alegerilor și uh, menționăm mereu acest subiect în dialogul nostru cu poliția. Ce părți pozitive există? Aceste subiecte trebuie folosite mai larg în discuțiile de drepturile omului. Uh, trebuie să facă parte din strategia noastră europeană în aceste țări partenere. Toate țările menționate în rezoluția din 2017. De asemenea, participarea persoanelor cu albinism nu e vorba doar de protecție, ci de participare completă în viața uh, societății. Este o onoare să-l avem pe domnul Moara aici, care ne arată uh, ce se poate obține și ce, cum trebuie să continuăm în acest progres, pentru că e cel mai bun mod de a arăta că persoane cu albinism pot fi lideri și pot inspira cetățenii, deci sper să facem împreună ceva aici. Deci mă bucur că și în cazul Nigeriei ajutăm și în acest domeniu uh, democratic, electoral. Vă stau la dispoziție în caz că aveți întrebări pe vreuna din aceste țări și invit pe toți cei prezenți să ia legătura cu ambasadorii noștri care vă stau la dispoziție, îi puteți contacta, vor să învețe de la dumneavoastră. Nu e vorba doar despre discuții și informații, e vorba despre schimbări în legislație, despre unde se investească, ce se schimbe programa școlară, de problemă de gen, de sănătate. Noi suntem gata să ascultăm și mulțumim pentru că putem fi prezenți astăzi aici. Mulțumesc! Signora Bitkova. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnei Cova, vă rog. Mulțumesc. Cred că multe lucruri s-au spus deja, dar pentru că s-a vorbit de cooperare în dezvoltare și de preluarea unui rol mai activ acolo pe viitor, aș dori să contribui cu spunând ceea ce am făcut deja și ce am putea face pe viitor, astfel încât acest lucru să continue. În trecut am analizat drepturile persoanelor cu albinism, în special prin uh, instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Ne-am uitat la nivel, uh, euro, la nivel individual, am persoane apărători drepturilor omului, susținuți din fondul acesta pentru apărătorii drepturilor omului. Am văzut că au crescut atacurile față de cei care decid să ia cuvântul, să facă vocea auzită. Au existat niște relocări, niște protecții, am oferit costuri de subsistență pentru anumite persoane. Prin delegația noastră am susținut anumite proiecte în Nigeria, în Nigeria Burundi și Uganda. și cu organizații reprezentate astăzi aici. Însă, acum, avem și uh, aceste acțiuni suplimentare. Nu pot să promit, dar încercăm să obținem finanțare pentru un program regional pentru a susține drepturile persoanelor cu albinism. Însă nu numai EID HR a susținut astfel de proiecte și EDF și important să înțelegem că e vorba atât de drepturile omului, de ajutorul în cooperare, dezvoltare și trebuie să le privim împreună dacă dorim să vedem o schimbare reală. EDF a furnizat peste 500.000 de, de euro pentru a spori participarea și reprezentarea persoanelor cu albinism în uh, alegerile din Nigeria. Aspectele pe care ne-am concentrat sunt uh, cele menționate deja, recunoașterea acestor persoane, apoi culegerea de date, un punct important, aspecte de sănătate, inclusiv lucruri care par evidente, precum uh, uh, cremă de soare ieftină, știu că s-a menționat deja, Pe viitor putem spune că discriminarea în toate formele este unul din pilonurile, din pilonii, scuze, programelor noastre și vom continua atât la nivelul delegațiilor cât și la nivel regional pentru a continua să susținem această cauză. Grazie. Prego, onorevole Mulțumesc, domnul Lopez. Mulțumesc. Îmi cer scuze, dar am avut un vot importat la Envy, nu am reușit să urmăresc această dezbatere, deși îmi doream acest lucru. Așa cum știți, am participat la acea deplasare în Nigeria la începutul anului. Am întâlnit atunci cu persoane responsabile, reprezentanții comunității de persoane cu albinism. Sigur că problema apare în toate țările africane. Probabil că situația persoanelor cu albinism în Africa este cea mai dificilă în întreaga lume. Mă bucur că avem astăzi această onoare de a primi o delegație importantă din uh, diferite țări, Nigeria, Africa de Sud, Kenya. Persoane care vin, iată, să ne prezinte situația lor. Este inacceptabil ca aceste persoane să fie ostracizate și împinse către marginea societății. Știu că există și această gândire tradițională în anumite țări, în anumite părți ale țării. Există superstiții, prejudecăți și trebuie să le combatem. Trebuie să îi acceptăm pe acești oameni, să-i primim cu brațele deschise și aceste prejudecăți trebuie înlăturate, trebuie să spunem oamenilor că frații și surorile noastre care suferă de albinism e doar o problemă de pigment, nimic special și eu spun asta în calitate de medic. Ei merită întreaga noastră susținere după posibilități. Mulțumesc! Sim. Mulțumesc! Acum aș da din nou cuvântul invitațiilor noștri pentru a răspunde la observațiile făcute. Și încep din nou cu doamna Nazibuco. Thank you very much. I think... Mulțumesc. Este o onoare pentru noi ascultând discuția de aici și promisiunile pe care vom lucra împreună. Însă, ce aș dori să subliniez, de asemenea foarte important, este că acest forum regional pentru problema albinismului văzut că persoanele au probleme individuale și atunci ne-am adunat în Africa uh, omuciderile nu sunt atât de frecvente, dar în apropiere, în Malawi, sunt multe cazuri uh, Mozambic de asemenea și atunci acest forum regional va uni țările africane și vom avea, vom vorbi cu o singură voce. De multe ori aceste frontiere sunt foarte uh, poroase, foarte permisive, ușor să treci dintr-o țară într-alta, ca și când treci o stradă. Uh, și atunci dacă avem bune practici într-o țară, ele vor putea fi preluate în altă țară. Țările vor putea învăța unele de la altele. Vom lucra împreună în această comisie și vom uni Africa în toate aceste sfere. Pentru că nu doar femeile sunt afectate, și femeia care naște un copil cu albinism. Ea nu va avea nici măcar șansa de a-și îngriji copilul. Oamenii nu știu acest lucru cu interacțiunea uh, Uniunii Europene și a Comisiei dumneavoastră, cred că vom reuși să lucrăm împreună și să uh, unim Africa în acest forum regional. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste intervenții din partea Comisiei și a Serviciului de Acțiune Externă și sponsorul nostru, dacă îi putem spune așa, domnul Michelavic din Slovacia. Suntem mândri de fapt faptul că simțim că structurile din Europa cunosc această problemă și că vom lupta pentru a atinge obiectivele rezoluției de anul trecut. Există documente concrete pe care vi le vom pune la dispoziție și veți putea analiza situația atunci mai în detaliu. În al treilea rând, Există această nevoie, mă bucurăm de această susținere și faptul că continuați să susțineți aceste programe, aceste omucideri reprezintă o crimă, da, se trece dintr-o țară într-alta, e nevoie de un efort comun de îmbunătățirea capacităților acestor organizații și apoi ne uităm la bune practici, avem în Kenya astfel de exemple, bugetul național, de exemplu, vrem să dăm asta mai departe, avem politici, e un proces de învățare și cerem UE să folosească partea, această politică pentru a ne da o voce și la Națiunile Unite și la Uniunea Africană și așa mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Domnule doctor, am tot uh, evitat să vă pronunț numele pentru că mi-e să nu greșesc, dar vreau să vă mulțumesc. Și modul pe care nu-i place să atragem atenția asupra sa a venit din Nigeria și vrea să spun că a făcut multe lucruri Multe țări au planuri de răspuns și politici, chiar dacă știți că problema în Africa este că politicile sunt făcute, dar nu sunt implementate. Apoi însă există organisme precum Parlamentul European care le șoptesc președinților acestor națiuni africane. Tot va avea influență, chiar și dacă doar le șoptiți președinților noștri situația acestei probleme. Săptămâna viitoare vom avea din nou ocazia de a vorbi cu Comisia pentru Drepturile Omului ale Uniunii Africane în Gambia. Eu și Grace vom fi în acel uh, forum, dar tot avem nevoie și de un uh, ajutor din partea Uniunii care are acest rol de pionierat aici care continuă să ne ajute. Mulțumim pentru răspunsul UE, în special uh, proiectele pe care le desfășurați în Africa. E o poveste de succes. Pe acestea trebuie să construim și să le folosim și în alte state africane. Ați început cu Nigeria, accesul la servicii sociale. Pentru că nu avem prea multă capacitate, aș recomanda ca acest proiect să fie analizat nu e vorba de o competiție cu alții care au mai multe capacități, e vorba de un proiect special conceptualizat de biroul colegii noastre și implementat în Nigeria, unde tratează probleme concrete ale persoanelor care suferă de albinism și vine cu acest angajament al guvernului. Tocmai în acest sens e o poveste de succes și cred că ar trebui continuat să fie explorat și să vedem cum pot fi folosite aceste elemente în alte țări. Apoi, incluziunea politică. Eu am 57 de ani și nu am votat niciodată în viața mea. Și în 2019 voi vota pentru prima dată. Mulțumesc Uniunii Europene pentru că ați creat această posibilitate. Sunt un pic emotiv acum. Ați creat acest uh, spațiu pentru ca persoane ca noi să forțeze mâna acestor autorități electorale, să o facem legitim și să ne facem vocea auzită și să putem vota. E un proiect care merită și e nevoie ca acest proiect să fie extins. Deocamdată lucrăm în doar 3 țări, 36 de regiuni din Nigeria, în doar 3 regiuni lucrăm, și dar n-ar trebui să fim singura țară. Isaac a luptat, Isaac a, a luptat pentru a ajunge sus, dar avem nevoie de mai mulți ca el în Africa și astfel de proiecte uh, vor face acest loc, vor crea acest spațiu atât de necesar. Și odată ce avem o voce politică, vom reuși să avem și o voce economică și atunci ar trebui să ne concentrăm pe educație, cum spune și sora mea. Mulțumesc! Bine, grazie, grazie a tutti voi per essere... Vă mulțumesc tuturor pentru, pentru că ați venit până aici și pentru că ați vorbit cu atâta elocință despre tema alpinismului. Este o chestiune importantă, o chestiune esențială, pentru că se încadrează în drepturile omului și uh, Sper să ne putem lua un angajament, uh, să verificăm modul în care se aplică toate angajamentele luate oficial. În orice caz, luna viitoare aici, în Parlamentul European, are loc un uh, eveniment important. O să ținem săptămâna drepturilor omului pentru a sărbători 70 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului. Și eu cred că în partea de final, când o să luăm cuvântul, o să amintim și de faptul că problema alpinismului trebuie să fie luată mai mult în seamă. În aceste săptămâni, în Uniunea Europeană, vorbim despre cadrul de finanțare. Un instrument foarte important. Ar trebui să alocăm vreo 90 de miliarde de euro să hotărâm cum vor fi cheltuiți în următorii ani. Și în acest cadru intră și instrumentul care este adresat continentului african pentru dezvoltare și protecția drepturilor omului. Eu cred că ar fi bine să ne gândim cum să facem pentru a găsi câteva resurse suplimentare pentru a finanța bunele practici în materie de albinism. Totodată, ar trebui să ne luăm un uh, angajament politic. Mă gândesc la ziua de 13 iunie, Ziua Internațională a Albinismului, o zi în care ar trebui să atragem uh, și mai mult atenția asupra acestei probleme. Deci noi, la subcomisia noastră, ne asumăm să facem acest lucru, să uh, punem în practică toate aceste declarații. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezență. Încheiem aici reuniunea noastră. Vă amintesc doar că după masa aceasta vom uh, participa la o discuție generală, deci nu vom fi în această sală, vom fi în altă sală. Vorbim uh, după masă despre misiunile de observare electorală, unde, evident, drepturile omului sunt o temă importantă. Mulțumesc încă o dată, închid ședința.